Gut, liebe Kollegen, dann fangen wir an. Haideți să începem, dragi colegi. Erster Punkt auf der Tagesordnung ist der Punkt. Primul punct de pe ordinea de zi punct este punctul 9. E vorba de încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei. Raportor este domnul Borelli, care nu e prezent astăzi. De aceea, voi spune eu câteva cuvinte um, în legătură cu acest subiect. În ultimii ani am avut multe discuții în legătură cu relațiile comerciale cu Norvegia și ne-am pus de acord, mai ales în legătură cu schimburile de produse agricole. Au fost și mici neînțelegeri sau uh, chestiuni polemice și am discutat și despre condițiile în care părțile puteau să încheie un acord pentru produsele agricole și modul în care Parlamentul uh, va fi asociat procedurii, uh, dacă e nevoie. Um, uh, în spațiul economic european, mărfurile circulă liber între UE și Norvegia, dar um, acest Um, regim fără taxe nu se aplică produselor agricole și produselor de pescuit și deci trebuie să se uh, reglementeze regulile care se aplică în cazul acestor uh, produse. Noul acord ar trebui să ducă la o liberalizare suplimentară a comerțului cu produsele agricole. Um, neînțelegerile uh, vin din 2012 când la brânză și anumite tipuri de carne au crescut mult taxele. Norvegia a aplicat taxe mult mai mari. Parlamentul a denunțat această situație ca fiind o măsură nejustificată. Părțile s-au pus între timp de acord în legătură cu uh, liberul schimb pentru trei, încă 36 de produse și deci s-au extins sistemul fără taxe vamale la anumite produse, uh, anumite tipuri de carne și produse din carne și la flori, chiar dacă nu știu cât de multe flori produce Norvegia. Diese einseitigen äh, Zollerhöhung von Norwegen angepackt. Această creștere a taxelor vamale unilaterală de către Norvegia a făcut, deci, obiectul uh, unor uh, compensații directe și indirecte. Acordul, acordul reprezintă, deci, un pas înainte, dar nu este atât de ambițios uh, cum am fi dorit. Dar este, totuși, cu siguranță un pas în direcția cea bună. Norvegia este un partener important al Uniunii Europene, este al șaptelea partener comercial Um, când vine vorba de schimburile de bunuri, de marfuri. Deci, trebuie să ne dăm acordul pentru acest acord, cu speranța, bineînțeles, că în viitor vom putea merge și mai departe pe calea liberalizării. Iată ce pot să spun în introducere. Aveți observații în legătură cu ceea ce am spus sau în legătură cu acordul? Voi da cuvântul domnului Knut Hermansson, consilier la ambasada Norvegiei, pentru a reacționa la ceea ce am spus. Vă rog. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați deputați, domnilor și domnilor, Aș dori mai întâi să vă mulțumesc pentru ocazia oferit, pe care ne-ați oferit-o să luăm cuvântul în fața acestei um, comisii. Vă transmit scuzele domnului ambasa doamnei ambasador Sletnes pentru că nu poate fi prezentă astăzi din cauza altor angajamente. Pe baza articolului 19 din uh, acordul spațiului de liber schimb, Um, care spune că părțile vor continua eforturile pentru a, pentru a liberaliza cât mai mult comerțul cu uh, produsele agricole de bază, a dus la negocieri care au început în 2015 și s-au încheiat în aprilie anul trecut. Acesta este al treilea acord între Norvegia și Uniunea Europeană, încheiat uh, în cadrul articolului 19 din acordul spațiului de liber schimb. Uh, economia Norvegiei este mică și deschisă și dependentă de comerțul internațional. Uh, importăm mai mult de jumătate din alimentele pe care le consumăm. Uniunea Europeană este cel mai important partener comercial al Norvegiei și atunci când vine vorba de comerțul cu produse agricole, Uniunea Europeană Um, um, este sursa 65% din importurile Norvegiei. Valoarea importurilor cu produse agricole din Uniunea Europeană uh, a fost, în valoare de, a fost de 4,4 miliarde de euro Uh, importurile cresc în fiecare an și practic și-au dublat uh, volumul și valoarea în ultimii 10 ani și probabil acest proces va continua. Exporturile de produse agricole din Norvegia crește de asemenea, dar pornește de la un nivel mult mai scăzut. Valoarea produselor agricole exportate de Norvegia în Uniunea Europeană anul trecut a fost de 475 de milioane de euro. Există diferențe între Norvegia și Uniunea Europeană când vine vorba de producție agricolă din cauza condițiilor naturale și a costurilor de producție. Fermierii norvegieni se confruntă cu dezavantaje competitive în comparație cu fermierii europeni, dar avem în comun faptul că agricultura este în continuare o parte esențială a vieții rurale și în Norvegia și în Uniunea Europeană agricultura contribuie mult la economiile locale, oferă locuri de muncă și oportunități și joacă un rol vital în politicile de dezvoltare regională um, comerțul cu produsele agricole poate să fie sursă de neînțelegeri și poate duce la dezbateri uh, politice din cauza faptului că agricultura sau produsele agricole sunt sensibile. Negocierile n-au fost ușoare, dar pe baza unei înțelegeri reciproce și printr-un dialog constructiv, părțile au ajuns la un rezultat care oferă oportunități ambelor părți. Acordul oferă acces fără taxe pe mai multe linii tarifare și deschide noi cote la produse sensibile, cum ar fi brânza, uh, carnea și plantele ornamentale. Um, va crește cota fără taxe pentru carne bovină, uh, carne de pasăre, uh, salată, plante ornamentale, cârnați și carne de porc. Uniunea Europeană va deschide cote la carnea de uh, pasăre, uh, chipsuri, uh, nutrețuri pentru animale și așa mai departe. Acordul oferă oportunități de export pentru operatorii economici din Uniunea Europeană și din Norvegia și până sa în aplicare va reprezenta un pas în plus în direcția liberalizării progresive în comerțul cu produse agricole. Încheierea acestui acord arată Uh, angajamentul nostru continuu în uh, aplicarea acordului zonei de liber schimb uh, și o bună colaborare între Norvegia și Uniunea Europeană. Mulțumesc și acum dau cuvântul Comisiei Europene. Doamna Suzana Barațuela este prezentă alături de noi din partea DG Agri. Mulțumesc! Bună dimineața! Mai întâi aș dori să mulțumesc domnului raportor, domnului președinte și membrilor acestei comisii pentru acest raport. Și doresc să mulțumesc și partenerilor norvegieni pentru excelenta cooperare în ciuda circumstanțelor politice uneori dificile din jurul acestor uh, negocieri. Norvegia este a opta destinație a exporturilor cu produse agricole din Uniunea Europeană. Acest acord va facilita și mai mult comerțul cu produse agricole cu un volum considerabil între cele două părți. În plus, acest articol încearcă să rezolve anumite dispute comerciale care um, ne-au uh, întinat relațiile în ultimii ani. Așa cum s-a prevăzut în acordul uh, pentru spațiul economic european, un nou ciclu de negocieri pentru liberalizarea cu eh, comerțului cu produse agricole cu Norvegia va fi relansat în doi peste 2 ani. Partea europeană este gata să reia negocierile suspendate când vine vorba de protecția um, indicațiilor de origine geografică. Considerăm că creșterea comerțului cu produse cu indicație geografică procedată va fi în interesul Norvegiei și al Uniunii Europene. Mulțumesc. Au cuvântul acum raportorii din umbră, mai întâi domnul Benson, care își înlocuiește colegul. Mulțumesc. Domnul Paprix este raportor din umbră de la PPE, dar din păcate nu poate fi prezent astăzi. Mi-a cerut să prezint câteva observații din partea lui în legătură cu încheierea unui acord între Uniunea Europeană și Norvegia în legătură cu preferințe comerciale suplimentare la produsele agricole. Doresc să mulțumesc raportorului, domnului Borelli, pentru um, propunerea sa de recomandare constructivă. Domnul Paprix este de a, se bucură de acest acord și de progresele făcute pe calea liberalizării comerțului cu produse agricole. În ceea ce privește taxele ad valoram impuse de Norvegia la anumite tipuri de brânză, de carne, de vită și de miel, domnul Papis not, tează că s-au oferit cote suplimentare la brânză și la carnea de vită, dar subliniază că, conform articolului 19 din acordul pentru zona de liber schimb, ambele părți trebuie să facă eforturi pentru a ajunge la o liberalizare progresivă a comerțului cu produse agricole. De aceea, având în vedere că rămân taxe ad valoram la toate aceste uh, produse, procesul trebuie să continue. Nu, ă, deci situația nu este ideală, dar este un pas în direcția cea bună. Domnul Patrick consideră că acest, artic, acest ă, acord este uh, un pas care permite aprofundarea relațiilor între părți și că un comerț mai liberalizat cu produsele agricole uh, pe baza acestui acord va oferi noi oportunități atât exportatorilor europeni cât și celor norvegieni. Dar domnul Paprix dorește să amintească că încă rămân probleme nerezolvate, mai ales în domeniul pescuitului, care umbresc uh, progresele făcute în comerțul cu produse agricole. Iată, aceasta este uh, contribuția domnului Parprix. Din perspectiva mea personală doresc să adaug faptul că, chiar dacă este un pas înainte, trebuie să continuăm să facem eforturi pentru a aboli aceste uh, taxe și cote ad valoram. Comisia a oferit o creștere cu 50 de coroane la plante și flori. Nu e mult. Norvegia a impus uh, o creștere a taxelor cu 72%. E vorba de exporturi în valoare de 20 de milioane de coroane norvegiene. Trebuie să ne asigurăm că acordul se aplică rapid și corect și poate uh, putem să adresăm acest lucru direct ambasadorului norvegian. Ieri am aflat că Norvegia a repetat ceea ce a făcut deja în 2012. Peste noapte s-au schimbat regulile pentru clasificarea unor tipuri de plante și au impus o taxă ad valoram de 72%. Iată, a repetat ceea ce s-a întâmplat în 2012 și Norvegia a repetat același uh, gest uh, imediat după ce am încheiat un acord. Domnule ambasador, puteți să ne explicați de ce ați făcut asta, dacă nu pentru a vă proteja propria, uh, propria economie? Doresc să vă amintesc că articolul 19 din acordul pentru zona de liber schimb spune că ambii parteneri se angajează să liberalizeze mai mult comerțul. Ați reafirmat chiar faptul că doriți să aplicați articolul 90 și doriți liberalizarea progresivă. De ce uh, vă luați acest uh, angajament dacă în același timp ridicați bariere protecționiste? Sper că guvernul norvegian va rezolva și această nouă problemă. Și doresc să spun Comisiei că, deși Uh, consider că acest acord este un pas în direcția cea bună. Ce doresc să întreb, ce faceți pentru a nu permite partenerilor comerciali să uh, abuzeze de încrederea noastră? Mulțumesc. Care cuvântul acum domnul Danti de la S&D. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc mai întâi să mulțumesc domnului Borelli, raportor, pentru uh, acest raport. Parlamentul trebuie să-și exprime acordul uh, față de acordul între UE și Norvegia uh, privind preferențele comerciale suplimentare reciproce, suplimentare la produsele agricole, conform uh, acordului 19 Uh, din articolul privind spațiul economic european, uh, privind uh, o liberalizare progresivă a schimburilor cu produse agricole. Doresc să amintesc că în perioada 2012-2016 valoarea exporturilor europene în Norvegia a trecut de la 3,8 la 4,3 miliarde de euro. Și, deci, balanța comercială este pozitivă la produsele agricole pentru noi. Deci acordul uh, va putea stimula și mai mult comerțul cu aceste produse și poate să reprezinte un nou debușău pentru un sector european uh, astăzi, care astăzi suferă presiuni mari. Se prevede o creștere cu 60% a volumului schimburilor uh, cu produse agroalimentare europene care vor avea acces la piața norvegiană fără taxe. Dar se va deschide de către Norvegia anumite cote suplimentare tocmai la produsele pentru care în 2012 Norvegia a aplicat o taxă ad valore mai mare care a reprezentat practic un obstacol în calea schimburilor comerciale. Deci, așa cum a spus și raportorul, uh, sunt de acord cu recomandarea ca Parlamentul să-și exprime avizul conform la adoptarea acestui acord. Dar așteptăm din partea Norvegiei să dea dovadă de același angajament uh, și motivație în reluarea negocierilor uh, privind uh, apelațiile de origine geografică protejată, așa cum s-a întâmplat cu Islanda, un alt membru al spațiului economic european. Deci sunt de acord cu ceea ce a spus Comisia din EUR. Consider că acesta trebuie să fie obiectivul nostru principal și trebuie să solicităm guvernului norvegian să fie de acord cu deschiderea negocierilor cât de repede. Um, produsele economice, eh, produsele de calitate europene au valoare adăugată mare și eh, cred că trebuie să fie apărată de Uniunea Europeană în cadrul tuturor acordurilor comerciale. O prioritate eh, pe care trebuie să promovăm în mod hotărât, mai ales cu partenerii noștri apropiați geografic. Mulțumesc raportorului și sper că proiectul de recomandare va fi adoptat cu majoritate mare în comisia noastră și de Parlament în plenară. Thanks a lot. Uh... Mulțumesc. Mai dorește cineva să adauge ceva? Vă rog. Nimeni din partea raportorilor din umbră? We have a problem and uh, it was already Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Valeda. Uh, avem o problemă subliniată deja de domnul Public. Te doresc uh, să uh, spun și eu acest lucru. S-ar părea că Norvegia nu respectă tratatele internaționale, mai ales tratatul de la Paris. Am înțeles că nu e vorba strict de o chestiune de schimburi comerciale, de o problemă legată de schimburile comerciale, dar nu putem să nu spunem asta, pentru că în acest tratat se vorbește despre zona insulelor Svalbard. În acest tratat uh, se prevede că toate părțile la tratat să aibă un acces egal, echitabil la resursele naturale. Dar s-ar părea că de mulți ani deja Norvegia nu permite multor state membre uh, să-și facă treaba în această zonă. Am înțeles că nu este o problemă comercială, dar este greu să discutăm despre toate celelalte lucruri atâta timp cât avem această problemă nerezolvate. Deci nu trebuie să uităm. Vă mulțumesc. Și acum dau cuvântul din nou domnului Hermansen să ne spună ce are de spus pentru a răspunde domnului Benson și nouă tuturor. Uh, yes, uh, thank you, thank you. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles că, înainte de toate, vreau să subliniez că Norvegia respectă obligațiile care îi revin, conform articolului 19, că va trebui să liberalizăm în continuare produsele comerciale și uh, agricole. Dar și această liberalizare trebuie să fie echilibrată, trebuie să respecte politicile agricole pe care le promovăm. Aceasta este prima observație pe care doresc să o fac. Iar în ce privește subiectul menționat în legătură cu schimbarea care s-a produs uh, recent uh, vis-a-vis -vis de anumite produse. Anteriorul guvern din Norvegia a făcut o schimbare în ce privește trei categorii Eh, de produse, anumite specii eh, și soiuri de eh, brânză, dar și carnea de vită și de oaie. Dar această schimbare nu a putut să fie făcută 100% pentru că a existat prea puțină susținere în Parlamentul norvegian. Oricum, acordul care se află în fața noastră permite un mai bun acces la piață pentru exportatori pentru aceste produse, carnea de vită, carnea de oaie și brânzeturi. Bineînțeles că reținem solicitarea care a fost făcută și menționată și astăzi și care de altfel în repetate rânduri cu diferite ocazii a fost uh, menționată în uh, contactele noastre cu Uniunea Europeană. În legătură cu uh, indicațiile geografice, Ehm, deja s-a luat o decizie în 2013, atunci au început negocieri, dar s-au produs schimbări pentru că cele două părți nu au putut să cadă de acord în legătură cu uh, utilizarea logo-ului Uniunii Europene și cu produsele protejate de către Comisie în ce privește indicațiile geografice. Deci nu s-au făcut mari progrese din 2016 încoace, discuțiile continuă. Pentru moment, negocierile sunt suspendate, dar de asemenea reținem solicitarea de a relua aceste negocieri. uh, um, we... În ce privește calanceele, am primit uh, o scrisoare din partea domnului comisar Hogan în ce privește clasificarea um, soiurilor hibride de uh, calagee și considerațiile noastre um, au fost uh, laborioase. Reținem și acest subiect și Sper să putem furniza domnului comisar Hogan un răspuns în scurtă vreme. După aceea s-a pus o întrebare în legătură cu acordul de la Paris. Era vorba de dreptul suveran al statelor de coastă privind resursele marine și sigur că este un subiect deosebit de important pentru Norvegia pentru că conform uh, Convenției Națiunilor Unite privind dreptul uh, maritim, uh, facem uz de produsele de pescuit în zona de coastă și uh, sigur că uh, există un interes uh, special inclusiv pentru investitori. Este un subiect sensibil pe care l-am discutat în repetate rânduri. Norvegia are un punct de vedere foarte ferm. Asta este ceea ce vă pot spune astăzi. Dar cred că pot să mă opresc aici. Mulțumesc. Președintele, mulțumim. Reținem spusele dumneavoastră, domnule Benz. Un uh, scurt comentariu. Am uh, ascultat cu interes spusele ambasadorului și din perspectiva Uniunii Europene pot să spun că nu ne amestecăm modul în care uh, subsidiați activitatea fermierilor dumneavoastră din Norvegia, când este vorba de uh, accesul pe uh, piața uh, Uniunii Europene, dar uh, noi avem uh, reguli uh, privind clasificarea uh, nu este o chestiune tehnică din punctul meu de vedere, este o măsură protecționistă din partea dumneavoastră de a împiedica produsele daneze și din țările de jos să pătrundă pe piața norvegiană și aceeași uh, chestiune o întâlnim și în ce privește calanceea. Deci eu cred că trebuie să respectați totuși prevederile uh, din acord. Bun, un mesaj cât se poate de clar, vă rog să rețineți. Comisia dorește să adauge ceva? Nu? Mulțumim. În cazul acesta, mulțumesc și eu și încheiem această dezbatere. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor 28 februarie la orele 18 și vom adopta un punct de vedere în luna martie, în cadrul ședinței INTA. Mulțumesc foarte mult! Trecem atunci la punctul 10, starea de fapt uh, a acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Vietnam. Cred că toată lumea cunoaște faptul că în decembrie 2015, cu ceva uh, vreme în urmă, Uniunea Europeană și Vietnamul au încheiat discuțiile privind un acord de liber schimb. Deci, după doi ani de așteptare, această comisie este acum pregătită să vadă pașii următori și să uh, găsim explicații de ce acest uh, pas încă nu a fost făcut. Acesta este rostul uh, subiectului pe care îl discutăm astăzi și din acest punct de vedere, sigur că așteptăm și punctul de vedere al Comisiei și al ambasadorului Vietnamului la discuția noastră. Bun venit, excelentă! Sper că putem să analizăm în profunzime situația actuală. Înainte de toate, îi voi da cuvântul raportorului nostru, domnul Zarahdil. Mulțumesc, domnule președinte. Voi avea o intervenție scurtă, uh, onestă, poate chiar puțin uh, severă în analizarea situației. Dați-mi voie să vă amintesc tuturor că acest Parlament își va înceta uh, activitatea în aprilie 2019 cel târziu, deci mai avem 14 uh, luni la dispoziție pentru a putea uh, supune la vot acest acord. Și, de fapt, vor fi cel mult 12 luni și nu vom putea să ducem la îndeplinire această sarcină în această perioadă scurtă. Dar dacă nu vom face acest lucru, dați-mi voie să spun foarte onest că voi considera că a fost un eșec din partea noastră, pentru că, după cum uh, bine um, uh, știți, acordul a fost uh, finalizat la finele anului 2015. Deci mai mult de doi ani au trecut de atunci, textul a fost uh, publicat pe 1 februarie 2016 și încă uh, nu știm exact unde ne aflăm. Vorbesc cât se poate de deschis și ne aflăm într-o asemenea situație nu doar în legătură cu acest acord. Anul trecut am vizitat împreună cu un grup de prieteni Singapore. Era vorba de un alt acord de liber schimb uh, aflat uh, în fază de implementare, dar cu unele uh, evoluții încă imprevizibile. Deci, Uniunea Europeană, Parlamentul European și în mod special acest, această comisie ar trebui să facă uh, presiune pentru a putea să ducem la îndeplinire niște angajamente, pentru că suntem într-o perioadă în care măsurile protecționiste uh, se amplifică și uh, uh, ulterior, Uniunea Europeană avea un rol de pionierat în ce privește uh, promovarea acordurilor de liber schimb. Deci uh, a sosit momentul, într-adevăr, să facem această presiune uh, ca să putem să ratificăm acest tratat în actuala legislatură a Parlamentului. Pentru că uh, este regretabil că nu avem un negociator șef, că nu avem un comisar prezent în sală uh, pentru că aș fi vrut direct de la domniile lor să aud uh, unde ne aflăm în clipa de față și să uh, ne furnizeze Comisia explicațiile necesare. Dar uh, cred că avem toate motivele să fim din ce în ce mai preocupați uh, pentru ca această situație să fie tratată cu toată seriozitatea. Mulțumim, domnule Zahradil, doamna Anemarie Minor și după aceea David Martin. Order. David is replacing our shadow report. <coughs> sau David, care o înlocuiește pe raportarea din umbră. Mulțumesc. În numele doamnei Mosca, voi spune că în 2016 am uh, auzit că încheierea negocierilor cu Vietnamul împreună cu cele cu Singapore reprezintă o piatră de temelie a relațiilor cu comunitatea ASEAN. Și apoi Ni s-a spus că cele două negocieri par să meargă în aceeași direcție prin crearea unui uh, teren echitabil și uh, sporirea dezvoltării durabile. S-ar părea că situația s-a schimbat radical în ultimii doi ani. Vietnam uh, pare să fi făcut un mare pas în urmă, mai ales în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare ale mileniului și obiectivele de dezvoltare durabilă ne-am fi uh, așteptat ca acest acord să intre în vigoare anul acesta și, de fapt, nu se întâmplă nimic. Comisarul a trimis o scrisoare către autoritățile vietnameze exprimându-și îngrijorarea în privința condițiilor de muncă și drepturilor omului din această țară. ONG-urile vietnameze raportează uh, o înrăutățire a situației în ceea ce privește libertatea de exprimare și uh, drepturile Uh, dreptul muncii. Din acest punct de vedere, situația s-a înrăutățit foarte rău, în ciuda faptului că Vietnamul a ratificat trei convenții OMI în această privință. <clears throat> Uh, guvernul vietnamez și-a luat o serie de angajamente ca urmare a scrisoarei comisarului. Uh, comisarul a spus că va continua să facă presiuni la adresa guvernului vietnamez pentru ca acesta să-și respecte angajamentele. Dacă îmi permiteți, aș face și eu un comentariu personal în privința spuselor raportorului. Dată fiind incertitudinea în privința datei de intrare în vigoare a acestui acord, uh, și noi avem de suferit. Apar noi și noi bariere tarifare în anumite domenii, uh, și pe mine mă preocupă mai ales accizele la alcool um, care au crescut pardon, pe care autoritățile vietnameze vor să le introducă în curând. Deja accizele sunt foarte mari pe alcool, 45% și uh, în loc de a se îmbunătăți situația, pare să că guvernul vietnamez se pregătește să o înrăutățească. E vorba despre un, o măsură care va afecta foarte mult uh, industria europeană în general. Mulțumesc, Anne-Marie Miner. Vă mulțumesc, domnule președinte. Precum ați spus și dumneavoastră și uh, unii dintre colegi, iată-ne mm, un pic băgați la colț în, cu, în privința acestor uh, relații cu Vietnamul. Uh, din păcate, Vietnamul continuă să aibă probleme uriașe în ceea ce privește drepturile omului. Sunt numeroase ONG-urile care ne trimit uh, rapoarte foarte clare în, această, în acest sens. Există un risc foarte mare ca Vietnamul să se transforme într-un al doilea Bangladesh, dacă nu reușește să se înscrie într-o economie realmente durabilă. Dar, pe de altă parte, uh, oamenii nu trebuie să fie obligați să meargă să lucreze în uh, uzinele de textil, în fabricile de textile, um, plătiți cu bani foarte puțini. Știm de asemenea că acordul cu Vietnamul este un acord mixt și știm și că statele membre sunt cele care trebuie să ia hotărârea în această privință, așa cum s-a întâmplat cu Singapore. Cred că acest acord trebuie prezentat statelor membre este vorba despre un acord care poate fi foarte cuprinzător și care deschide o serie numeroasă de opțiuni, dar înainte de toate, cred că unele aspecte ale acestui acord trebuie să fie consolidate. Domnule președinte, și eu uh, am uh, câteva întrebări. Va fi vorba de două acorduri, așa cum s-a pronunțat uh, Curtea Europeană de Justiție? Pentru că ar fi interesant, pentru că acum Vietnamul a acceptat sistemul ICS. Iar în ce privește durabilitatea, s-au spus multe, dar am unele îngrijorări. Există un mecanism de sancționare în ce privește litigiile investitor-stat și uh, clauze specifice. De asemenea, mă interesează situația drepturilor omului în Vietnam, care este îngrijorătoare pentru că există mulți deținuți uh, politici, uh, lucruri pe care pentru noi în Europa sunt inacceptabile și de aceea aș întreba Comisia cum procedează vis-a-vis de această situație, se analizează aceste aspecte în relația cu Vietnamul și ă, după aceea dacă noi dorim să respectăm valorile fundamentale ă, atunci când încheiem asemenea acorduri, cum procedăm dacă partenerul nu le respectă? Aceasta ar fi întrebarea mea. Mulțumesc. Acum îi voi da cuvântul domnului ambasador al Republicii Vietnam. Vă mulțumesc, domnule președinte. Distinși uh, deputați europeni, doamnelor și domnilor, permiteți-mi înainte de toate să vă spun să vă urez un an nou fericit. Știți că uh, zilele acestea se sărbătorește anul nou în Vietnam, așa că profit de ocazie pentru a vă, uri și, a vă ura și dumneavoastră un an nou fericit. Intrăm în anul câinelui. Voi uh, face un uh, discurs destul de scurt. Mă încântă faptul că ați organizat acest schimb de opinii în ceea ce privește situația acordului, negocierilor în privința acordului de liber schimb UE-Vietnam. Mulțumesc membrilor uh, Comisiei INTA și președintelui acesteia pentru sprijinul uh, acordat uh, promovării relațiilor bilaterale Prietenia dintre cele două parlamente, cel european și cel vietnamez, reprezintă una din pietrele de temelie ale relațiilor noastre bilaterale. Am apreciat nespus de mult uh, vizita președintelui uh, Bernd Lange și a domnului Jan Zahradil anul trecut în Vietnam. Roadele discuțiilor au contribuit la promovarea schimbului de informații, la facilitarea Um, negocierilor în ceea ce privește acordul de liber schimb, uh, negocieri lansate cu doi ani în urmă. Mă voi folosi de această ocazie pentru a reafirma interesul nostru de integrare la nivel uh, internațional. Este o prioritate pentru guvernul vietnamez. Acordăm o importanță foarte mare acordurilor de liber schimb cu partenerii noștri și mai ales cu Uniunea Europeană Ideea nu este doar de a deschide piața noastră, ci și de a ne reafirma angajamentele de integrare la nivel regional și la nivel mondial în ceea ce privește economia. Aceste lucruri vor contribui la buna dezvoltare a țării noastre. În ultimii ani, Vietnamul a făcut eforturi foarte mari pentru a se îndrepta către o economie structurată, mai ales pentru a ține pasul cu uh, progresele tehnologice. Dezvoltarea economiei de piață, precum și asigurarea progresului social și a egalității, promovarea uh, activă a integrării uh, în economia mondială, inclusiv în economia europeană, au fost foarte importante. Avem mai multe acorduri de liber schimb, 15, cu diversi parteneri, inclusiv din ASEAN, Vietnamul va deveni în scurt timp un uh, nod important la nivel mondial. Avem 55 de mari parteneri internaționali, dintre care 15 membri ai G20. Uh, acordul european de liber schimb este unul foarte important pentru noi, suntem conștienți de acest lucru noi suntem a doua țară din uh, regiunea ASEAN după Singapore care se pregătește să încheie un astfel de acord. E clar că s-ar uh, deschide accesul la o piață foarte mare cu 95 de milioane de consumatori și ne-ar permite să ne consolidăm prezența într-una dintre cele mai dinamice uh, mm, zone economice din lume. E clar, progresele au fost mari în ultimii ani Uh, piața europeană este mm, um, se află pe primele trei locuri între uh, piețele economice partenere ale Vietnamului. Anul trecut a fost vorba de 50 de miliarde de mm, euro, o creștere cu 10% față de anii precedenți. UE este cel de-al cincilea, cel mai mare investitor în, uh, în uh, Vietnam, cu mai mult de 2000 de proiecte, aproape 22 de miliarde de dolari americani. Situația se schimbă rapid, și ne dorim ca acest uh, acord să intre în vigoare cât mai repede, pentru că ar deschide mai multe ocazii pentru investitorii din ambele părți, atât din Vietnam cât și din Uniunea Europeană, precum și ar extinde uh, piețele noastre, care se pot completa foarte bine reciproc. Acest instrument economic uh, este pus în aplicare, dacă este pus în aplicare la timp, va duce la o consolidare a relațiilor dintre uh, țara mea și Uniunea Europeană. E adevărat că s-ar părea că există o tendință protecționistă la nivel uh, mondial. Sunt importante acordurile de liber schimb uh, cuprinzătoare cu toată zona ASEAN. Vietnam a acordat foarte multă atenție în uh, aspectelor legate de dezvoltarea durabilă și legate de angajamentele sale internaționale în acest domeniu. Noi am vrut să ne respectăm angajamentele internaționale. Odată ce va intra în vigoare acordul de liber schimb, Vietnamul este gata să discute cu Uh, Uniunea Europeană în ceea ce privește aceste angajamente, uh, dar în conformitate cu legislația um, Vietnam, uh, vietnameză, mai ales în ceea ce privește dreptul muncii. Noi vom face tot ce este necesar pentru a răspunde așteptărilor europene. Noi ne așteptăm ca Um, legile în acest domeniu să fie duse la bun sfârșit în acest an. În paralel cu revizuirea codului muncii, Vietnamul continuă ratificarea celor trei uh, convenții OMI, OIM, pardon, în ceea ce privește libertatea de asociere, negocierile colective de muncă și abolirea muncii forțate. De asemenea, este foarte important uh, faptul că acest acord de liber schimb va consolida poziția europeană în Asia prin intermediul Vietnamului. Se vor crea legături mai strânse între UE și Asia de Sud-Est, precum și cu Asia Pacific. Vietnam a sprijinit cooperarea um, UE cu zona Asia Pacific și cred că Vietnamul are un uh, rol important de jucat în acest uh, sens. Vă mulțumesc, uh, domnule ambasador. Este foarte clar că obligații revin ambelor părți. Așa cum ați spus și dumneavoastră, am fost în septembrie în Vietnam și a reieșit foarte clar că semnarea celor trei convenții OIM reprezintă uh, niște condiții prealabile pentru obținerea undei verzi din partea noastră în ceea ce privește semnarea acestui acord. Sper că angajamentul dumneavoastră în ceea ce privește ratificarea și punerea în aplicare a acestor convenții, ați spus că acesta se va întâmpla în anul curent, uh, sper că aceste angajamente vor fi așadar respectate și că procesul de ratificare la nivel Parlamentului vietnamez se va desfășura cum trebuie, dar, precum spuneați și spuneam și eu, și nouă ne revin o serie de obligații. Așa cum spunea domnul raportor, avem obligația de a finaliza procesul pentru a putea intra în perioada, în etapa de ratificare. Și, într-adevăr, e o minge mare în terenul comisiei acum. Întrebarea mea este dacă aceasta, respectiv comisia, poate garanta că își poate lua același angajament și să folosească aceleași resurse ca și uh, pentru acordul cu Japonia. Știu că prioritățile s-au schimbat, știu că Acum uh, toți ochii și toată atenția sunt îndreptate asupra acordului cu Japonia. Uh, acord care a fost încheiat cu un an și jumătate mai târziu decât cel cu Vietnamul. Este adevărat. Peter, poți să îmi garantezi că vor fi uh, implicate aceleași resurse și același angajament în acordul cu Vietnamul ca și în acordul cu Japonia? Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, pentru aceste întrebări foarte stimulante. Mulțumesc și domnului raportor. Da, ă, din păcate, domnul negociator șef nu a putut fi prezent astăzi. Sunt ă, în asentimentul celor care și-au exprimat anumite frustrări, dar și a celor care și-au exprimat ă, speranță în ceea ce privește intrarea în vigoare a acestui acord. nu a fost încă semnat uh, propunerea. Vă reamintesc că în decembrie 2015 am încheiat negocierile, într-adevăr. În martie 2016 am lansat uh, procedura juridică uh, când am luat la purica din punct de vedere juridic, deci textele, iată-ne doi ani mai târziu acum. Dar uh, această puricare juridică nu trebuie să revină doar uneia dintre părți, ci ambelor părți implicate. Nu cred că Comisia trebuie să își asume tot blamul pentru aceste întârzieri. Apoi a existat și un uh, aviz al Curții de Justiție în ceea ce privește acordul de liber schimb cu Singapore. Acum rămâne de văzut și cum poate fi acesta, uh, aceasta transpus în arhitectura tratatului cu Vietnamul. Deci e vorba despre o serie de discuții care sunt încă în curs. Noi privim cu ochi buni ceea ce se întâmplă, însă din păcate nu am primit confirmări oficiale din partea Vietnamului în privința unei uh, unde verzi pentru activitatea juridică. Dar trebuie să înțeleagă și partenerii vietnamezi că um, ceasul se învârte și că trebuie să ne grăbim dacă chiar vrem să obținem consimțământul acestei legislaturi. Textul încă nu a fost, uh, deci nu s-a căzut de acord în privința textului, nici nu a fost tradus față de cel cu Japonia, care a fost deja tradus. N-a fost tradus uh, nici în toate limbile, deci doar odată ce va fi tradus în toate limbile UE și în vietnameză, vom putea trece la semnarea și încheierea la trimiterea către consimțământ uh, către Consiliu și Parlament ne pregătim apoi pentru o punere în aplicare cât mai rapidă a acestui uh, acord. Am auzit voci îngrijorate în ceea ce privește condițiile de muncă și drepturile omului din Vietnam. Suntem în asentimentul lor, tocmai de aceea am introdus și un capitol care conține angajamente obligatorii în ceea ce privește respectarea convențiilor OIM. Apoi există și un mecanism de soluționare a litigiilor obligatoriu, există un capitol întreg în acest sens și în privința condițiilor de muncă OIM. Noi uh, conlucrăm îndeaproape cu OIM în această privință. Vrem să promovăm aceste convenții ale Organizației Internaționale a Muncii în uh, Vietnam, și ne dorim ca această țară să ajungă la nivelul standardelor OIM. Mă bucur de altfel să-l aud pe domnul ambasador spunând că uh, anul acesta va fi prezentată o reformă a codului muncii Parlamentului European. În septembrie 2016 s-a lansat un proces pentru promovarea convențiilor OIM în Vietnam, mai ales în ceea ce privește eliminarea muncii forțate, discriminării și sprijinirea progreselor către ratificarea acestor trei convenții OIM, 86, 98 și 105, care încă nu au fost ratificate de către Vietnam. Am avut vizite regulate în Vietnam, ca și dumneavoastră de altfel, în ideea de a uh, lansa acest proces de conștientizare atât la nivel politic cât și la nivel tehnic am acordat o atenție specială ratificării uh, convențiilor uh, OIM care încă nu au fost ratificate. Societatea civilă uh, și rolul acesteia a fost subliniat, precum și colaborarea cu autoritățile locale și cu societatea civilă pentru um, ca această ratificare a convențiilor să fie un real succes. Știm că Comisia își dorește reformă. Evident, ne-am dorit ca această reformă să fie făcută într-un pas mai alert, însă trebuie să fie clar că acest uh, proces va fi uh, luat la bani mărunți de, cu foarte mare atenție și de Comisie și de către Parlamentul European. Uh, comisara Malmström, când s-a întâlnit cu um, omologul său vietnamez a subliniat acest lucru și a subliniat din nou acest lucru în scrisoarea adresată la începutul acestui an autorităților vietnameze. I... Mulțumesc. Nu cunosc uh, circumstanțe, dar n-am înțeles foarte bine cine are responsabilitatea pentru această întârziere. Dacă bine am fost informat, Problema a fost rezolvată în cazul uh, Singapo- în, în cazul relațiilor cu Singapore. Deci acordul cu Singapore acum va ajunge în Parlament. Din câte știu eu, acordul cu Vietnamul este similar, similar cu cel uh, cu Singapore. Așa că nu mi-e clar de ce sunt mai complicate lucrurile în cazul Vietnamului. Iar în legătură cu traducerea, iarăși nu văd o diferență majoră. Puteți să ne spuneți foarte clar cine are responsabilitatea acestei întârzieri, dacă facem comparație cu cazul celălalt? Ok. Peter. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, uh, um, curățarea textului la nivel juridic a durat 2 ani. Um, la nivel politic se dorește foarte mult ca acest acord să devină realitate, dar la nivel tehnic uh, nu avem impresia că nu există la fel de multă motivație. Cu acest partener, sau în cazul acestui partener, ministerul cu care de avem de a face, cel pentru comerț internațional, controlează prea puțin uh, celelalte ministere care sunt implicate în curățarea juridică a textului. Și avem impresia că nu există o coordonare bună între aceste ministere înainte de reuniunile care au uh, obiectivul uh, de a discuta uh, textul la nivel juridic. Deci, uh, partenerii din Vietnam ar trebui să discute între ei și să se hotărască să, să știe dinainte care va fi poziția lor la, această, la aceste reuniuni tehnice pentru um, curățarea juridică a textului. Dorim să finalizăm negocierile pentru parteneriatul regional care pare că au uh, fost considerate mai importante în detrimentul acordului nostru. Ne aflăm în fazele finale, uh, timpul trece și sperăm că textul va fi gata înainte de sfârșitul lunii viitoare. Mulțumesc. Încă o dată dau cuvântul domnului ambasador pentru a reacționa pe scurt. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, Peter. Aș dori să repet că în ceea ce privește convenția um, de la Organizația Internațională a Muncii, Vietnamul Uh, dorește să adere la uh, Convenția privind libertatea de asociere. Convenția va fi propusă adunării naționale în octombrie 2020. Iar Convenția pentru acordurile colective de muncă, Convenția 98, va fi propusă Parlamentului în 2019. Convenția pentru abolirea muncii forțate va ajunge în Parlament în octombrie 2019. Doresc să subliniez și faptul că multe alte țări mai dezvoltate și mai avansate decât Vietnamul încă nu au aderat la aceste convenții. Dar noi ne ținem de angajamente. Dorim să răspundem preocupărilor Uniunii Europene Așa că avem o foaie de drum pentru aderarea la aceste convenții importante. Mulțumesc! Domnule ambasador, în legătură cu uh, curățarea juridică a textului și uh, faptul că ambele părți trebuie să înțeleagă, Comisia a spus că o parte a întârzierii se datorează faptului că nu vă înțelegeți în cadrul procesului de curățare juridică a textului. Nu cred, spune domnul ambasador, că vina este doar a unei părți. Încheierea, finalizarea acordului este un produs comun al celor două părți, a Uniunii Europene și a Vietnamului, și întârzierea din punctul de vedere al Vietnamului se datorează procedurii din instituțiile europene și se datorează deciziei de a împărți uh, textul. Noi am negociat acordul ca fiind unul uh, total, uh, uh, general, dar Uniunea Europeană dorește să-l împartă acum. Am fost de acord cu asta și uh, și uh, sperăm că vom colabora cât mai bine cu Uniunea Europeană, cu echipa de în cadrul echipei de negocieri, pentru a, ca acordul să devină în realitate cât de repede. Carolin. Am o întrebare. Aștept uh, o lămurire din partea Comisiei. Sistemul ISDS a fost acceptat așa ca în cazul CETA și uh, care ar putea fi uh, legătura atunci cu normele de condițiilor de muncă um, conform Convenției OIM? Okay. Right. Thank you. As I, as I said, we are... Așa cum am spus, Co- cooperăm intens cu Vietnamul. Um, pentru a finaliza arhitectura acestui acord, am uh, fost de acord uh, cu Vietnamul, așa cum am căzut de acord și cu Singapore. Deci nu e o problemă um, uh, legată de, uh, um, de rezolvarea disputelor. Domnul Zariu, uh, domnule președinte, am spus ceea ce am spus Ultima plenară a acestui Parlament va avea loc în um, peste 14 luni. Este sarcina acestui Parlament și acestei uh, comisii INTA să termine treaba până atunci. De aceea avem nevoie de un calendar clar de ratificare. Cred că comisia va anunța acest calendar și vom primi cât de repede. Um, din câte am înțeles, principalele probleme cu care ne confruntăm sunt de nivel tehnic nu sunt legate de conținut, nu sunt de substanță, ci uh, sunt legate de uh, curățarea juridică, împărțirea tratatului și așa mai departe. Deci sper că aceste dificultăți tehnice vor fi depășite cât de repede și că vom reuși să ne achităm de sarcina noastră în timp util. Sper că Comisia ne-a ascultat și partea vietnameză de asemenea. Mulțumesc! Thanks a lot. So... Mulțumesc. Deci toată lumea știe ce are de făcut. Sper că vom reuși să finalizăm acest acord în timpul mandatului nostru. Mulțumesc foarte mult. Trecem la punctul 11, la voturi și punimul punct. Nu. Înainte de a începe, vom avea un vot test. Uh, are toată lumea cardul de vot. Vă rog să-l introduceți în consolă. Deci s-a deschis votul test. Sure. Shall I close the door? Yep. So, 31 members. Deci 31 de membri sunt prezenți, 25 au votat și avem uh, numărul corect de colegi din partea diferitelor grupuri. Deci, începem cu punctul 11, asistență financiară, macrofinanciară suplimentară oferită Georgiei. Primul amendament este amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Afet 1 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 24 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 26 pentru, împotrivă,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 36 pentru împotriva abțineri. Se respinge 37 pentru împotriva abțineri. Se respinge 38 pentru împotriva abțineri. Se respinge 39 pentru împotriva abțineri. Se respinge 40 pentru împotriva abțineri. Se respinge 41 pentru împotriva abțineri se respinge, 42 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 3 pentru, So the recitals on block. Uh, votăm uh, considerentele în bloc de la 3 la 9 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 11 pentru, împotriva abțineri se respinge, 12 pentru, împotriva abțineri se respinge, 40 pentru, împotriva abțineri se respinge, 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 16 pentru, împotriva abțineri se respinge, 17 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, afet 2 pen, pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 19 devine caduc, 20 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge și acum votăm întreaga rezoluție, spune președintele, vot electronic, s-a deschis votul. And the vote. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări domnule Tacula, pentru ultimul dumneavoastră raport aici în Parlament și mult succes pentru viitor. Uh, point 12. Punctul 12. Acord între UE și Noua Zeelandă privind cooperarea. Avem un vot unic, unic electronic. S-a deschis votul. And mm-hmm. yeah, the vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Punctul 13. Întrebare orală privind uh, minereurile provenind din zonele de conflict. Am discutat ieri. Vot unic. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la punctul 14. Raportul anual privind controlul activităților financiare ale BEI. Compromisul 1. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 13, adăugire la compromisul 3, uh, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19, pentru, nu, 16, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 adăugire la compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum putem întreaga rezoluție, vot electronic, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Then we switch to point. Trecem la punctul 15. Interpretarea și implementarea acordului interinstituțional Aici avem amendamentul 3 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Un amendament oral, înaintea de mine, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și proiectul de aviz integral, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Unanimitate pentru. Felicitări. Punctul 16. Un aviz pentru Comisia AFED privind implementarea uh, instrumentelor financiare externe ale Uniunii Europene, câteva amendamente.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 Amendament oral din partea domnului Scholz. Supun la vot întâi amendamentul oral. Cine este pentru amendamentul oral? Cine este împotrivă? Abțineri. Se respinge. Atunci 14, așa cum era inițial, pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul integral, vot electronic, s-a deschis votul. și s-a închis votul. Se adoptă. Putem trimite ca atare avizul Comisiei AFED. Mulțumesc foarte mult. Aceasta a fost sesiunea de vot. Trecem la punctul 17. Dacă cineva dorește să părăsească sala, vă rog să o facă în liniște. activitățile grupurilor de monitorizare. Un aspect important al activității comisiei noastre, uh, grupul de, de prietenie Uniunea Europeană-Pakistan, uh, ministrul pakistanez ne-a vizitat. Îi voi da cuvântul domnului Karim pentru a ne informa. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte pentru ocazia pe care mi-o oferiți să informez pe colegi. Vă rog să păstrați liniștea. Mulțumesc, domnule președinte. Va trebui să vă informez în legătură cu trei state, Pakistanul, Bangladeshul și Sri Lanka. După cum uh, ați menționat în uh, observațiile dumneavoastră introductive, am avut o vizită la nivel înalt uh, condusă de ministrul apărării din Pakistan care a vizitat Parlamentul și am avut ocazia unei analize inclusiv în Comisia INTA în momentul potrivit, pentru că Uh, raportul anual uh, uh, a fost prezentat recent de către comisie și Pakistanul făcea parte din această analiză și uh, Doresc să-i mulțumesc și colegului nostru Jean Lambert, care este președintele delegației Uniunii Europene pentru Asia de Sud-Est. A participat la sesiunea care a avut loc în cadrul dialogului pe care l-am avut. Din punctul nostru de vedere, am putut să configurăm uh, poziția actuală și m-am bucurat să constat că au fost înregistrate suficiente progrese în practic toate domeniile care erau de interes pentru noi când am stabilit GSP Plus pentru Pakistan și uh, funcționează mecanisme solide uh, care uh, sunt posibile prin implementarea tratatului. sigur că este o diferență de implementare pe plan federal față de diversele provincii. Deci, spuneam, s-au înregistrat suficiente progrese în toate domeniile și lucrurile continuă să progreseze într-o manieră adecvată. Există o modalitate solidă de monitorizare și de către comisie. Pakistanul a constatat că există beneficii substanțiale bazate și pe posibilitatea de export înspre piața Uniunii Europene. Și uh, știu că l-ați eh, cunoscut și pe eh, ministrul comerțului uh, este foarte ambițios uh, în a atinge până la urmă condițiile unui acord uh, de liber schimb între Uniunea Europeană și Pakistan. Asta ar însemna într-adevăr un mare pas înainte. Dar există această dorință care probabil că va putea să se fructifice pe termen lung. Mergând mai departe în relația cu Bangladeshul, tocmai m-am întors din Bangladesh, unde am participat uh, împreună de uh, delegați a uh, Parlamentului European pentru Asia de Sud-Est la o întâlnire. Nu am participat la vizita în Cox's Bazar, dar am participat la contactele care au avut loc în Dhaka. Iar în momentul de față pot să spun că guvernul din Bangladesh își uh, dorește să facă progrese substanțiale până în anul 2021 depășind faza actuală de dezvoltare. Asta sigur că va crea un model de management uh, care uh, va putea să sporească și accesul pe uh, piața Uniunii Europene. Dar trebuie să vedem cum putem conlucra în cadrul foii de parcurs elaborată de de Națiunile Unite uh, pentru relațiile dintre Bangladesh și Uniunea Europeană în ce privește accesul la piața noastră. Pentru că va trebui din acest punct de vedere să lucrăm în tandem cu uh, Națiunile Unite. Este nevoie de un uh, parcurs de 6-7 ani sigur că uh, mă va interesa și decizia finală a premierului din Bangladesh vis-a-vis -vis de aceste propuneri. Da, sigur că noi conlucrăm și cu ambasadorul nostru uh, din Bangladesh, care monitorizează uh, răspunsul pe care am putea să-l primim pentru a putea progresa. Guvernul a făcut o declarație și și-a luat un angajament uh, în fața cetățenilor din Bangladesh. Deci să vedem dacă ei vor putea să-și îndeplinească uh, Uh, toate obligațiile, să vedem care vor putea fi procedurile legale care să le permită accesul pe piața noastră. Iar în ce privește Sri Lanka, încă există o serie întreagă de chestiuni uh, care uh, sunt deschise în contactele noastre. Am primit unele comunicări din partea ambasadorului Sri Lankai la Uniunea Europeană, dar încă nu am primit un răspuns din partea premierului acestui stat. Avem o delegație INTA care va vizita Sri Lanka în aprilie și uh, vom uh, vedea uh, cum putem acționa pentru că am primit uh, asigurări din partea premierului că va exista toată deschiderea în ce privește GSP. Deci, uh, acestea ar fi câteva informații în legătură cu cele trei state. Revin puțin la Bangladesh. În momentul de față se află în fața uh, unei mari provocări, uh, criza refugiaților uh, Rohingya care vin uh, dinspre Myanmar. Și Eh, știm că noi dispunem de diverse instrumente financiare pentru a încuraja Myanmarul să acționeze corect. Colegul nostru David Martin răspunde de uh, această regiune a globului și vom uh, colabora strâns uh, pentru a vedea cum putem aplana această criză. Mulțumesc foarte mult, dar este într-adevăr o sarcină grea pentru a găsi politicile cele mai adecvate. Întrebări din partea colegilor? Nu e cazul. Atunci putem trece la subiectul următor, Marocul. Și avem și un punct pe ordinea de zi, dar îi dau întâi cuvântul doamnei Lalonde. Thank you. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Voi fi succintă pentru că avem un schimb de opinii și în această după-amiază cu Comisia Europeană pe acest subiect. De altfel, vă invit călduros. Tot aici vor avea discuțiile între 17 și 17.30. Am avut o reuniune a grupului de monitoring în 24 ianuarie, în decursul căreia Comisia Europeană reprezentată de DG Taxud și negociatorul șef al acesteia ne-a anunțat că s-au făcut pași foarte mari cu Marocul în aceste negocieri. Comisia ne-a reamintit cele trei condiții ce trebuie împlinite, și anume menționarea explicită a teritoriului uh, Saharei Occidentale în textul acordului de asociere, pentru ca aceste teritorii să poată și ele să beneficieze de preferințe. A, și apoi trebuie și obținut consimțământul uh, poporului uh, oamenilor din Sahara Occidentală. Acesta trebuie obținut prin consultări și apoi acordul trebuie să fie benefic și pentru populațiile locale. Am subliniat importanța pentru Parlament ca acesta să fie informat de toate etapele negocierii. Permiteți-mi un uh, comentariu în calitate de raportoare. Aceste trei condiții sunt esențiale și nu poate fi lăsată niciuna pe deoparte. Parlamentul trebuie să se pronunțe odată ce Comisia ne va fi informat. Așteptăm o hotărâre a Curții de Justiție Europene pe marginea altui acord, și anume acordul pentru pescuit, care va fi dat în 27 februarie. Urmărim cu foarte mare atenție această hotărâre a Curții de Justiție, care va avea implicații mari pe dosarul de față. Iată, pe scurt, ce vă pot spune deocamdată. Încă o dată vom continua acest schimb de opinii în decursul după amiezii, în prezența Comisiei și a Serviciului de Acțiune Externă. Vă mulțumesc. Aveți întrebări? Pare se că nu. Canada atunci. 21 ianuarie. Domnul Paprix nu este prezent în sală. Vă spun eu că ambasadorul Canadei, domnul Cristelo și Ignacio Besero, directorul cu relațiile pentru Canada, au fost prezenți Acum s-a intrat în discuțiile pe procedura concretă în ceea ce privește indicațiile geografice, SPS. Deci mai sunt multe de făcut, adevărul este, mai ales în ceea ce privește certificările și organizarea propriu-zisă. Iată deci ce ne mai rămâne de făcut în această primă jumătate a anului curent. Apoi, evident, avem o mare problemă cu vinurile și uh, băuturile spiritoase. Comisia pregătește un studiu în ceea ce privește barierele tarifare la vinuri și spiritoase. pentru a vedea ce se va întâmpla cu vânzarea băuturilor europene pe piața canadiană. Bun, și așa ajungem la punctul 18 de pe ordinea de zi. Schimb de opinii în privința punerii în aplicare a sistemului generalizat de preferințe tarifare. Îmi face o deosebită plăcere să o am pe să-l am pe vicepreședintele de G3 de alături de mine astăzi și pe Cristian Leffler, care încă nu a sosit, dar nici nu mai întârzie mult, secretar general adjunct la Serviciul de Acțiune Externă. Avem așadar posibilitatea de a discuta pe marginea raportului de punere în aplicare SGP, pregătit în comun de uh, DG Trade și uh, Serviciul de Acțiune Externă. E unul din puținele cazuri în care aceste două entități conlucrează aproape. Deci uh, e un pas bun și mai mult de atât făcut și în direcția cea bună. Avem reprezentanți Mm, din partea mai multor țări care beneficiază de SGP, doamna Elen Iniega, însăcinată cu afaceri în uh, partea Ministerului uh, de Stat pentru Comerț din uh, Filipine, domnul cec direct din Cambodgia, domnul ambasador al Cambo domnul ambasador al Republicii Myanmar și doamna Laura Batista, program officer la Democracy Reporting International. Bună ziua și dumneavoastră, bun venit! Sistemul uh, generalizat de preferințe tarifare este unul dintre, una dintre măsurile comerciale cele mai importante de care dispune Uniunea Europeană pentru țările în curs de dezvoltare. Mi-aduc aminte de momentele în care a fost lansat la apă acest sistem, de văzut acum cât de bine funcționează acesta. Vă dau cuvintele, nu mai mult de 10 minute, vă rog. Bună dimineața, domnule președinte, bună dimineața tuturor. Vă mulțumim pentru posibilitatea de a vă oferi, de a vă prezenta astăzi cel al doilea raport, prezentat în 29 uh, ianuarie, pentru perioada 2016-2017, deci e vorba despre doi ani întregi. Îmi cer scuze că doamna comisar nu a putut fi prezentă astăzi și ar fi dorit foarte mult să poată participa la această discuție. Sper că și domnul Leffler ni se, apro- ni se alătură în curând, pentru că împreună vă vom oferi elementele esențiale ale acestei comunicări, pe marginea căreia am lucrat foarte, foarte mult. E vorba încă o dată despre o cooperare de foarte bun augur între DG Trade și SAE pentru, de foarte bun augur pentru politicile comerciale. Cooperarea noastră pe acest dosar este una esențială și a fost o cooperare încununată de succes din punctul nostru de vedere. Pe scurt, pentru că știu că nu am mult timp la dispoziție, aș vrea să vă vorbesc despre trei puncte esențiale din raport. În primul rând, impactul economic al SGP, al celor trei SGP și SGP Plus, deci impactul economic al acestui sistem și apoi vă voi vorbi mai în amănunt în privința mecanismelor pentru uh, schema SGP+, cum ne uh, asigurăm de condiționalitate și apoi uh, cum discutăm despre sporirea respectării condiționalităților de către țările SGP. Cu siguranță ați văzut raportul, ați văzut cât de detaliat este acesta. Este făcut și pe baza unui um, document de lucru al Comisiei. Sunt la dispoziția dumneavoastră dacă vom avea timp pentru a vă răspunde la întrebări pe marginea acestui raport. Bun, deci întâi și întâi um, impactul economic al celor trei sisteme um, rezultatul este unul foarte bun, de fapt. Pentru cele trei scheme, uh, impactul a, trecut, a crescut cu 3% în perioada 2016-2017 reprezentând 63 de miliarde de euro la ora actuală în total. Cei care au nevoie de cele mai de sprijinul cel mai mare au avut parte efectiv de sprijinul cel mai mare, circa 38%. E vorba de o creștere de 38%, deci 33 de miliarde de euro în perioada 2014-2017. Țările SGP standard și ele și-au uh, crescut exporturile cu 14%, ajungând la 31,6 miliarde. Și beneficiarii SGP Plus și-au crescut exporturile cu 21%. E vorba de 10 țări din uh, SGP Plus. Iată, deci, importurile din aceste țări au crescut din ce în ce mai mult. Asta este o veste bună, dar SGP nu înseamnă doar cifre economice sau creștere economică. E vorba și de mm, sporirea răspunderii pentru uh, toți beneficiarii SGP care trebuie să pună în aplicare 15 convenții internaționale în domeniul drepturilor omului și condițiilor de muncă. Iar pentru SGP Plus trebuie să existe și o monitorizare continuă din partea UE în ceea ce privește punerea în aplicare a 15 uh, convenții suplimentare. Deci e vorba în, în total de 27 de convenții e vorba, internaționale, inclusiv din domeniul mediului înconjurător. Deci deschidem accesul la piață în condiții foarte favorabile, dar, pe de altă parte, aceste țări trebuie să arate un adevărat angajament pentru drepturile omului și condițiile de muncă. Și, de altfel, comisia dumneavoastră a fost uh, Uh, Comisia Europeană a fost foarte activă în acest domeniu în ceea ce privește monitorizarea acestor angajamente. Monitorizarea acestor obligații, precum și dialogul cu țările SGP, sunt foarte importante. Așa putem verifica dacă aceste țări chiar fac ceea ce s-au angajat să facă dar mai mult de atât oferă societății civile din aceste țări un uh, spațiu de dialog cu guvernul, de dialog extrem de important și cu cât uh, vorbesc mai mult cu guvernul, cu atât capătă mai multă legitimitate. E cu atât mai important pentru țările SGP+, pentru că societatea civilă capătă un instrument uh, foarte puternic pentru uh, a îmbunătăți situația, dar este vorba despre un proces care treptat de monitorizare, de angajare, de monitorizare a rapoartelor ONU, OIM și UE. și pot spune că cooperarea cu dumneavoastră și cu ONG-urile și cu uh, mediul de afaceri a fost extrem de bun. Dar, precum spuneam, este un proces treptat. Nu e vorba despre un panaceu sau de vreo soluție miraculoasă care să funcționeze de pe o zi pe cealaltă. Să vă dau câteva exemple de rezultate obținute prin intermediul SCP+. Convenția cu Bolivia, care a făcut uh, promovarea drepturilor omului a devenit uh, esențială. Apoi cu Sri Lanka, de când a intrat în SG Plus în mai 2017, a lansat o serie de reforme foarte importante în ceea ce privește concilierea, răspunderea, uh, statul de drept și drepturile omului. Uh, Pakistan s-a ajuns la progrese legislative uh, majore în privința drepturilor omului. S-au adoptat legi împotriva violului și a uciderilor de crimelor de onoare. S-a îmbunătățit educația, sănătatea și protecția mediului înconjurător, dar trebuie să se facă și eforturi suplimentare pentru uh, a pedepsi uh, încălcarea drepturilor omului și chestiunile legate de droguri. În ceea ce privește Cap Verde și Mongolia, care și ele beneficiază de SGP+, acestea și-au îmbunătățit foarte bine uh, Uh, rapoartele ONU și OIM. Bun, ce se va întâmpla în continuare cu SGP+. plus? Precum spuneam, e vorba doar despre un, o etapă din acest proces. Cu alte cuvinte, va trebui ca acum să insistăm pe o serie de dialoguri cu partenerii SGP Plus care să aibă de-a face cu subiecte foarte sensibile dar și extrem de importante în ceea ce privește politica, economia și drepturile omului. Va trebui văzut ce au făcut guvernele pentru îmbunătățirea situației. În aceste rapoarte se face un, uh, o ierarhie a acestor țări și nici nu recomandăm deocamdată retragerea um, sistemului de preferințe pentru vreuna dintre țări. Însă, în lunile următoare, dacă lucrurile nu merg cum ne dorim, putem retrage preferințele. Nu doar pentru SGP+, ci și pentru SGP uh, normale. Nu e evident o hotărâre ușor de luat, Um, și dacă va fi luată, aceasta va fi extrem de bine cântărită din punct de vedere economic, social și așa mai departe. Pe de altă parte, UE trebuie să fie gata să trimită un uh, semnal puternic, de altfel am și făcut-o în trecut, uh, cu Sri Lanka, spre exemplu. Am pe scurt alte elemente din raport și noi am uh, venit cu un sprijin financiar însemnat, spre exemplu la OMI, pentru, la OIM, pentru îmbunătățirea monitorizării țărilor SGP, 1,8 milioane de euro. Și apoi o altă anvelopă bugetară de 4,5 milioane euro acordată proiectelor pe trei ani pentru organizațiile locale ale societății civile în baza instrumentului privind drepturile omului. Ideea era de a include societatea civilă cât mai bine în discuțiile noastre. Vă reamintiți că dialogul cu societatea civilă pe uh, rapoarte, care a avut loc în, pe monitorizare, a avut loc în iulie anul trecut, și acum, pe toată perioada uh, operațiunilor noastre de monitorizare, avem contacte serioase cu organizațiile de societății civile. Precum spun, am spus, uh, încă nu suntem la capătul drumului, trebuie să mai cizelăm această monitorizare și aș face o observație pe marginea elaborării chestionarelor care sunt trimise țărilor SGP și uh, pe baza cărora putem să ne îmbunătățim monitorizarea. Avem de gând să lansăm uh, vizite în, SG, în toate SGP Plus, cel puțin o dată la doi ani, mai mult în țările care au nevoie de mai multă atenție, cum ar fi Filipine și Pakistan. Anul acesta avem uh, vizite în Filipine, Pakistan, Kirghistan și Bolivia. În fine, în ceea ce privește uh, cooperarea sporită, e vorba de 49 de țări. Acolo am, am subliniat în raportul nostru că în aceste țări ne-am uh, accelerat angajamentele. E vorba mai ales despre trei țări, Cambodgia, Bangladesh și Myanmar. Acestea sunt cele trei țări care se află pe lista noastră de lucru. În Cambodgia s-a putut uh, înregistra un uh, impact al acestei angajări mai ales în ceea ce privește disputele uh, funciare datorate problemelor legate de trestia de zahăr, plantațiile de trestie de zahăr, apoi Myanmar. Aici, evident, uh, situația umanitară și a drepturilor omului este foarte gravă. Uniunea Europeană a făcut apel la Myanmar să găsească o uh, soluție pe termen lung, mai ales în statul Rakhine și să găsească o soluție în conformitate cu legislația internațională. În fine, Bangladesh. EBA și-a adus o mare contribuție la crearea de foarte multe locuri de muncă în industria textilă, în care marea majoritate sunt uh, femei angajate. Deci dreptul uh, muncii trebuie îmbunătățit pentru ca situația angajatelor și angajaților din acest uh, sector să fie îmbunătățită și dreptul de asociere trebuie îmbunătățit în această țară. Dacă noile dialoguri lansate cu Bangladeshul nu vor da roade, uh, vom evalua ideea de a retrage temporar uh, sprijinul. Precum am spus, uh, doar în ultimă instanță vrem să marșăm pe această idee pentru că s-au făcut și progrese și s-au invest, s-a investit foarte mult efort și bani uh, pentru a ă, lăsa lucrurile să se înrăutățească. Când ă, este folosit cum trebuie, comerțul poate fi un instrument formidabil pentru îmbunătățirea mediului înconjurător, a drepturilor omului, a dialogului și așa mai departe. Încă o dată vă mulțumesc pentru invitația acordată astăzi. Mulțumesc, Iost, și apoi Acum îi dau cuvântul domnului Leffler. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru invitația lansată de a participa la acest schimb de opinii pe SGP Plus și schemele aferente. Acum uh, doi ani am avut prima întrunire pe acest, această temă atunci ați beneficiat de o foarte bună prezentare din partea colegului meu Ios Cote, care a făcut o evaluare foarte clară a celor întâmplate în ultimii trei ani. În februarie 2016 mi-aduc aminte că la primul raport SGP am subliniat faptul că soluții ușoare nu vor exista pentru provocările uriașe cu care se confruntă țările SGP și uh, ce presupune uh, preluarea tuturor convențiilor din domeniu de către aceste țări. Nu o să vă surprindă să vă spun că, chiar dacă nu a fost deloc ușor, și asta e valabil pentru toate țările partenere, țări atât de diferite precum uh, Pakistan și Armenia, totuși au făcut progrese. Chiar dacă sunt foarte diferite aceste țări, au în comun angajamentul de a își îmbunătăți situația. Chiar dacă câteodată legislația la nivel intern era una controversată, s-a încercat uh, schimbarea acesteia, acum nimic nu este perfect. Um, organismele de supraveghere OIM de la ONU știu acest lucru. Aceste organisme nu cer acestor țări uh, să demonstreze că peste noapte sau, mă rog, peste an reușesc să ajungă la o conformitate de 100% cu convențiile ONU. Putem să ne întrebăm care este, era situația și în UE acum 50 de ani. Cred că privind în retrospectivă ne putem da seama că drumul parcurs a fost unul foarte lung și foarte important și la nivelul Uniunii Europene dar am reușit să ajungem atât de departe și pentru că suntem la oaltă. Precum spuneam, soluția ușoară nu există, însă o punere în aplicare eficientă a angajamentelor asumate și eforturile susținute făcute pentru a atinge implementarea deplină există. Atunci când acordăm aceste privilegii eh, comerciale, o facem nu pentru că urmărim noi programul european, eh, interesele europene, nu. O facem pentru că e vorba despre valori universale, așa cum sunt ele uh, prezentate și în cele 27 de convenții internaționale. Uh, iar țările SGP, respectând aceste angajamente, vor, își vor îmbunătăți situația la nivel intern, oferind condiții mai bune populațiilor. E vorba despre uh, combaterea corupției, despre egalitatea de gen, despre drepturile omului. Fără acestea, societatea este una slabă. Acești uh, aceste elemente sunt esențiale pentru societățile inclusive. Nu ne așteptăm deci la minuni din partea SGP+. Nu e vorba despre vreun panaceu și nu este nici un instrument universal. Nu e ca un briceag elvețian care să folosească la orice, oricând. Este nevoie de un proces de durată pentru a rezolva chestiuni spinoase și foarte adesea în contexte economice și sociale foarte grele. Ne bazăm pe cadrele multilaterale, pe diferitele instrumente existente, dar și pe cooperarea, politicile de cooperare UE. Toate acestea uh, să se strângă la oaltă pentru a avea o abordare cât mai extinsă, mai holistică cu putință. Evident, SGP Plus a creat posibilitatea de preluare a unor probleme legate de drepturile omului în, care, în țări în care aceste considerente aproape că nici nu existau. Au existat dialoguri pe drepturile omului, pe muncă, pe drept, pe buna guvernanță și pe mediul înconjurător. Gândiți-vă la Filipine. De curând s-a aprobat ratificarea acordului de parteneriat UE-Filipine parteneriat care sunt convins ne va oferi un cadru mult mai solid, o platformă mult mai solidă pentru consolidarea uh, dialogului în privința drepturilor omului în această țară. La fel și în mod foarte concret, de curând, Curtea Constituțională din Bolivia a dat o hotărâre în ceea ce privește codul muncii uh, bolivian, cum că ar fi neconstituțional. Era vorba de niște dispoziții, niște prevederi pe care noi le criticam de foarte mulți ani încoace. Guvernul ne-a tot explicat de ce, de fapt, uh, e în interesul copiilor să poată munci în mod legal uh, noi am tot făcut, uh, am tot adus critici foarte acerbe și iată, în sfârșit, Curtea Constituțională declară că uh, munca copiilor este ilegală. Deci DG Trade, uh, SEAE și DG Ample colaborează pentru a obține Um, reacții nu doar din partea autorităților, ci și din partea actorilor locali, ai uh, societății civile, ai ONG-urilor, a autorităților locale, să vedem um, ce a mers și ce nu a mers. E, e clar că aceste elemente vin și cu drepturi, dar și cu răspunderi mai ales în ceea ce privește protejarea drepturilor uh, omului, dar și a dreptului muncii. Preferințele totul în afară de arme, preferințele EBA, sunt foarte importante dar, precum spuneam, vin însoțite și de uh, răspunderi și pentru Uniunea Europeană, și pentru ONU, și pentru OIM și, evident, pentru țările vizate. În Consiliul de Afaceri Externe se va discuta situația din Cambodgia. Guvernul cambogian trebuie să întreprindă toate măsurile necesare pentru a se asigura că um, contextul politic în care Uh, poate exista un context în care toate părțile societății să poată um, funcționa și dialoga, mai ales în perspectiva alegerilor care se apropie în această țară. Um, doamna alt reprezentant a UE a spus că trebuie să existe semne clare de îmbunătățire a situației în această țară. Apoi, uh, Myanmar. Se știe foarte bine că uh, acordarea preferințelor SGP uh, ține depinde de respectarea drepturilor omului, iar criza refugiaților Rohingya, Rohingya este una foarte gravă, trebuie să existe dat, dovezi clare că autoritățile din Myanmar întreprind acțiuni pentru a rezolva această problemă. SGP uh, Plus și preferințele EBA, totul în afară de arme, sunt foarte importante uh, pentru țările vulnerabile, dar și pentru mm, populațiile vulnerabile fără îndoială, Comisia și înalta reprezentantă vor întreprinde acțiunile necesare pentru a suspenda sau pentru a retrage preferințele dacă unele țări nu ne lasă de ales. Deci progresul trebuie înregistrat. Nu cerem țărilor EBA să facă acest lucru pentru Europa, nici de cum. Nu facem acest lucru pentru a căpăta acces la piețe sau la materii prime. Nu. Facem acest lucru pentru că ni se pare că este unul dintre, dintr-o serie de elemente extrem de importante care sprijină și funcționează în interesul uh, cetățenilor acestor țări. În 2016 am spus că în următoarea perioadă de monitorizare va trebui să sporim uh, răspunderea țărilor, să îmbunătățim punerea în aplicare pe teren, aceasta continuă să fie o provocare, aș spune, să lucrăm cu instituțiile și uh, insti- mm, organizațiile internaționale, asta s-a făcut, dar organizațiile de monitorizare, organismele de monitorizare, toate ar trebui să-și uh, sporească activitatea. Există um, domenii de acțiune prioritare, există parteneri foarte importanți, precum ar fi, da, și Parlamentul European, care trebuie implicați uh, pentru a avea o monitorizare cât mai amplă și corectă cu putință. Uh, noi sperăm că um, veți uh, considera că ne-am făcut treaba. În toate țările SGP Plus am folosit uh, criterii de performanță mult mai precise și concise. În oricum, tuturor le spunem să știți că suntem aici, vom fi alături de voi pentru a vă încuraja și pentru a vă sprijini, dar și pentru a vă trage la răspundere dacă este cazul. În 2018 vom avea misiuni în Filipine, Pakistan, Bolivia și Kirghistan. Guvernele acestor țări uh, sunt la curent cu acest lucru și vom avea întâlniri cu dumneavoastră înaintea acestor vizite, dar și după că vă vom ține la curent cu ce am găsit la fața locului. Vă vom ține la curent și cu vizitele de monitorizare EBA, dar deocamdată nu vă pot folos, da mm, detalii în privința calendarului. Mulțumesc, scuze că m-am împins cam mult. Mulțumesc. În legătură cu Bangladeshul trebuie să discutăm. Bun, dau cuvântul acum raportorului nostru, domnul Fielner. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că există interes. Um, atât de mulți, uh, multe persoane participă la discuția noastră. Cred că putem spune că um, sistemul GSP uh, este modalitatea de a oferi condiții necesare pentru a stimula economiile Uh, um, și este o metodă care are mult potențial și pun, poate să pună o bază a guvernanței. Asta încercăm să facem prin politica comercială, să promovăm drepturile omului, uh, condiții de muncă decente uh, și protecția mediului. Aș spune chiar că GSP Plus este probabil bijuteria coroanei pentru că în cele 27 de convenții putem să ne proiectăm valorile și să promovăm liberul schimb. Acesta este angajamentul uh, pe care ne luăm uh, majoritatea uh, și GSP Plus cred că a arătat că acest lucru se poate face eficient. Cred că ubliem, uităm însă uh, câteva elemente și aș dori să mă concentrez pe faptul că sistemul generalizat este important și pentru că pentru economia europeană e vorba de 62 de um, importul în valoare de 62 de miliarde de euro în economia europeană, deci aduce avantaje consumatorilor europeni și este Mm, sunt importante, sistemul este important pentru importatorii europeni în lanțurile de valoare și așa mai departe. Poate Comisia ne poate ajuta pentru a găsi uh, o cifră care să arate cât de mult economisim în taxe vanmale. Deci, practic, câți bani au fost folosiți într-un scop mai creativ decât uh, dacă ar fost plătiți pur și simplu ca taxe vamale. În discuția din Statele Unite, care, are, care au și ele uh, un program de, te, de tip GSP, care în, însă acum a fost, uh, este, nu, nu mai avansează, a uh, creat uh, economii, s-a dus la economii în valoare de 65 de miliarde de dolari. Eu cred că programul nostru este mai generos pentru că avem și textilele, uh, iar în cadrul programului totul în afară de arme, um, avem condiții mai avantajoase. Ne-am am discutat chiar, chiar cu Statele Unite să oferim întregii lumi un, un uh, un um, statut uh, de tip totul fără arme, dar apoi au apărut probleme legate de cafea, banane, zahăr și așa mai departe. Eu cred că putem să fim mândri de sistemul nostru GSP. Însă, când citesc acest raport, am câteva întrebări. Mai întâi, în legătură cu rata de utilizare, pentru că pare să fie mai mare pentru programul Totul în afară de arme decât în cadrul programului general uh, GSP. Uh, cred eu, eu cred că regulile de origine sunt motivul, dar dacă așa este, atunci poate merită să reexaminăm legătura cu regulile de origine, pentru că dorim ca cele două programe să se aplice cât mai mult și nu sunt motive pentru a avea o astfel de diferență. Apoi, Multe țări beneficiare depășesc acest program și este un semn bun de creștere uh, economică în aceste țări, care arată că programul funcționează. Dar cum putem garanta o tranziție cât mai simplă? Are Comisia o strategie pentru ca țările să evolueze din programul GSP spre acorduri de liber schimb uh, bilaterale? Am, vorbit despre Pakistan și, și eforturile acestei țări pentru a garanta o tranziție cât mai lină. Noi avem o astfel de strategie. Deci, într-adevăr, Comisia poate să spună, da, poate, țara poate să treacă la acord de liber schimb, dar detaliile contează. Cum facem asta? De exemplu, în cazul regulilor de origine, pentru că prin GSP, cu programul uh, GSP creăm lanțuri de valoare cruciale dezvoltării economice, dar atunci când o țară trece la acord de liber schimb, uh, practic se aplică reguli de origine complet diferite care pot distorsiona lanțurile valorice. Să ne gândim la Vietnam, de exemplu, care a trecut la dublă acumulare și se, va crea, se vor crea probleme mari dacă intră în vigoare acordul de liber schimb în industria textilă. Deci cum ne putem asigura că acordurile noastre de liber schimb pot să funcționeze sau tranziția la acordurile de liber schimb va funcționa bine și fără consecințe mari? foarte consecințe negative. Uh, doresc să amintesc colegilor de un lucru. Vă rog să nu uitați că niciuna dintre țările beneficiare <laughs> nu sunt Norvegia. Dacă ar fi Norvegia, nu am avea uh, programe de tip GSP, GSP Plus sau totul în afară de arme. N-am avea nevoie de așa ceva. Într-adevăr, Um, regulile nu sunt toate puse în aplicare, dar lipsa de punere în aplicare arată tocmai nevoia de un sistem ca GSP sau GSP+. Deci, practic, trebuie să avem un motiv de dialog și trebuie să ne concentrăm discuțiile pe angajamente și progrese. Fără angajamente și fără, probleme, fără progrese vom avea o problemă, pentru că punerea în aplicare nu va fi suficientă. Deci, nu trebuie să punem ștacheta atât de sus încât toată lumea uh, să ajungă într-o situație mai proastă decât a fost inițial. Mulțumesc. Raportorul din umbră acum, Alicia Mosca de la SCD. Mulțumesc. Mulțumesc pentru ocazia de a avea un schimb de opinii pe acest subiect foarte important Într-adevăr, discuția este foarte necesară, mai ales în momentul de față. Câteva observații în legătură cu uh, prezentările făcute și apoi uh, las colegii mei, mai ales pe David Martin, să intre mai mult în detalii pentru că a urmărit evoluțiile în anumite țări. Și eu consider că, în cadrul programului GSP, Uniunea Europeană își joacă credibilitatea. Este un instrument care poate să aibă uh, consecințe, poate să aibă, uh, să ofere avantaje mari, uh, dar dacă nu suntem capabili să îmbunătățim acest instrument, să facem în așa fel încât să nu se facă doar o punere în aplicare a, a preferințelor GSP, ci și o ameliorare substanțială a condiționalităților cerute în cadrul sistemului, riscăm uh, o mare parte din credibilitatea generală a politicii comerciale a Uniunii Europene și riscăm să ne trezim cu efectul contrar asupra forței de muncă și asupra standardelor Uh, chiar asupra standardelor dinăuntru Uniunii Europene. Pentru că dacă o scădere a taxelor nu este însoțită de o aplicare eficientă uh, a standardelor care să uh, interzică dumpingul social și de mediu, poate să apară un efect negativ asupra lucrătorilor de pe piața unică. Și de aceea, conștienți fiind că acesta este un program progresiv și că există anumite considerații de ordin geopolitic foarte importante de care trebuie să ținem cont. De exemplu, știm că avem de a face cu țări cu care pentru Uniunea Europeană este esențial să aibă o relație, o relație strânsă, uh, și fără această canale de comunicare, acest canal de comunicare, cum este programul GSP+, Plus, ar putea să se adreseze altor interlocutori sau altor parteneri. Deci, toate aceste elemente trebuie luate în considerare, dar este necesar oricum să facem toate eforturile pentru ca acest program să devine cât mai eficace. Cum putem face acest lucru? Unele evaluări au fost deja făcute. E uh, important uh, să uh, există un plan de monitorizare care să țină cont de diversele realități și de toți cei care pot să coopereze cu eforturile lor pentru a nu se duplica eforturile, pentru a nu se suprapune anumite lucruri și pentru a nu avea, a lăsa anumite zone neacoperite, dar și ținând cont de faptul că în 2023 va fi reformat programul, trebuie să verificăm, să ne asigurăm că nu uh, apar încă de astăzi uh, foi de drum obligatorii caz la, de la caz la caz pentru a vedea ce putem face, care sunt indicatorii care pot să fie folosiți în fiecare stat, pentru că chiar dacă țările, după cum știm, au niveluri de dezvoltare economic uh, și socială foarte diferită, foarte diferite, este clar că nu putem să avem o soluție care să se, aplică tuturor, să se aplice tuturor partenerilor. Trebuie să testăm mecanisme care pot fi eficiente de la caz la caz pentru a încerca să intervenim acolo unde este cel mai urgent și cu instrumentele cele mai eficace. Deci, cu aceste foi de drum care pot, ar trebui să devină instrumente obligatorii, putem să facem și o diferențiere între realitățile diverselor țări partenere. Mulțumesc! Uh, doamna Hirsch din partea grupului ALDE. President. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, în numele Eh, Patriciei Lalonde, raportor din umbră din partea grupului ALDE, voi face câteva observații. Patricia dorește să mulțumește Comisiei Europene pentru prezentarea raportului privind sistemul generalizat de preferințe pentru ultimii doi ani. Toate valorile au fost destul de pozitive și ne bucurăm să vedem că sistemul funcționează atât pentru a stimula economiile țărilor beneficiare, ci și pentru a contribui la o respectare a drepturilor omului și a standardelor sociale, uh, cu implicarea societăților uh, din țările respective. Însă există loc de mai bine și Patricia ar dori să pună o serie de întrebări comisiei pentru a îmbunătăți în viitor sistemul GSP. În legătură cu evaluările exporturilor, am putea obține mai multe detalii în legătură cu natura acestora, în legătură cu operatorii care profită cel mai mult de pe urma lor și uh, Uh, efectele sistemului GSP asupra economiilor țărilor beneficiare. Colega mea își dă seama că asta implică o analiză complicată și Comisia nu are neapărat resursele necesare, dar consideră că ar fi bine ca rapoartele noastre să fie mai precise, chiar dacă evaluarea este făcută în timp. În al doilea rând, nivelul de condiționalitate în domeniul uh, drepturilor omului și a standardelor sociale. Acum ne concentrăm pe GSP Plus și colega ar dori să știe dacă există posibilitatea de a aplica un anumit nivel de condiționalitate. Și o foaie de drum ar putea fi folosită uh, în funcție de uh, angajamentul fiecarei țări. Un model de urmat ar putea fi cel al durabilității pentru Bangladesh. Și o ultimă întrebare, putem formaliza mai mult implicarea organizațiilor societății civile în uh, exercițiul de monitorizare și colega mea se gândește mai ales la un crearea unui dialog tripartit între autoritățile uh, țărilor respective, Comisie și Organizația Internațională a Muncii. Mulțumesc! Helmut Scholz de la GUE are cuvântul. Thank you. I'm speaking on behalf of Lula. Iau cuvântul în numele Lulei Sanchez. Eh, bineînțeles, trebuie să îmbunătățim eficiența programului GSP+. De fiecare dată când discutăm despre situația beneficiarilor eh, sistemului generalizat de, profe- de, de preferințe, tot auzim că mai sunt multe de făcut. Cred că aceste cuvinte sunt valabile și în ceea ce privește uh, reglementările noastre. Mai rămân multe de făcut pentru ca reglementările GSP Plus să fie eficiente. Când ne gândim la situația um, partenerilor noștri, important este să vedem ce eforturi fac aceștia pentru a îmbunătăți situația. Dacă Există foaie de drum pentru punerea aplicare a celor 27 de convenții importante. Poate ar fi bine ca aceste foi de drum să fie publice, pentru că nu ca doar noi, ci și um, societățile civile și sindicatele se beneficie de mai multă transparență. Având în vedere că sistemul GSP nu permite penalizări țintite, este un element problematic. Ar trebui să existe posibilitatea suspendării avantajelor și aș dori să știu dacă Comisia consideră penalizări parțiale, cum ar fi suspendarea programului pe anumite linii tarifare sau, redu- tarifare sau reducerea avantajelor în, în locul eliminărilor. Puteți să ne spuneți care sunt principalele diferențe între um, mecanismul de monitorizare GSP Plus și celălalt sistem de Ehm, de, de evaluare și aș dori să știu cum evaluăm țările partenere. Nu trebuie să ne limităm doar la clasificarea băncii mondiale bazată pe PIB, ci să ținem cont și de inegalitățile din fiecare țară. Lumea are nevoie de instrumente mai responsabile pentru a evalua modul în care uh, construim bunăstarea și dezvoltarea durabilă din viitor, doar ținând cont de inegalități ca variantă esențială pentru eligibilitate și evaluare, ne, pusem, ne putem asigura că avantajele vor contribui la bunăstarea bunăstării oamenilor. Și trec acum la uh, limba neerlandeză, dacă îmi permiteți. Am fost în Sri Lanka recent și consider că în această țară drepturile omului nu sunt un lux. Oamenii trăiesc în sărăcie și sunt uh, victime ale discriminărilor și intimidărilor. Ar trebui uh, să asigurăm condiții de concurență echitabilă. Nu trebuie să uităm acest lucru. I think it's a very uh, important and timely discussion. Doamna Hautala, discuția este una foarte importantă, foarte interesantă, pentru că sistemele uh, GSP Plus și uh, uh, ABI uh, integrează bine diverse obiective. Sunt de acord cu raportorul nostru, domnul Fielner, că sistemul GSP Plus este important pentru uh, întreprinderi. Am auzit de la comisie cât de mari, cât, cât de mare este volumul importurilor din țările beneficiare. Dar Trebuie să înțelegem mai bine cum putem ajuta firmele să îmbunătățească transparența și durabilitatea din lanțurile lor valorice. În contextul mecanismului de preferințe comerciale, trebuie întotdeauna să vedem cum poate Uniunea Europeană să îmbunătățească durabilitatea lanțului valoric, pentru că Așa cum s-a văzut în anii precedenți, consumatorii europeni sunt din ce în ce mai conștienți um, de modul în care sunt făcute produsele pe care le consumăm noi aici în Europa. Și cred că Parlamentul European este pe calea cea bună atunci când a cere și a făcut-o de mai multe ori de diligența obligatorie uh, a companiilor europene care funcționează în străinătate. Uh, împreună cu preferințele comerciale, cu mecanismele de preferințe comerciale, putem face astfel diferența. Rămâne de văzut dacă Comisia va răspunde acestor solicitări ale Parlamentului și în ceea ce privește diligența obligatorie. Sistemul GSP Plus poate fi un instrument important și pentru uh, anumite ramuri industriale, de exemplu, în industria modei din țara mea, cei din industria modei din țara mea îmi spune că ar dori ca Uniunea Europeană să poată să influențeze condițiile de muncă din țările partenere, inclusiv prin aplicarea principalelor standarde ale muncii în țări ca Bangladeshul, de exemplu. Bineînțeles, avem și alte uh, instrumente, cum ar fi uh, acordul de durabilitate cu Bangladeshul, care este un instrument, un instrument excelent, dar trebuie să facem mai mult legătura cu mecanismul de preferințe comerciale. În fine, aș dori să vorbesc despre mecanismele uh, țintite. În Sri Lanka, de exemplu, am suspendat temporar sistemul GSP+, care acum a fost reintrodus pentru că s-au îmbunătățit condiționalitățile ar trebui să, să discutăm când se considerăm că s-a depășit sau când credem că s-a, s-a, s-a trecut linia uh, inacceptabilului. Știm că în Miamor, de exemplu, are loc un uh, genocid. Trebuie să vedem dacă, uh, dacă Myanmarul uh, a depășit această linie roșie. Ambasadorul este prezent aici de altfel. Trebuie să avem această discuție cinstită pentru că trebuie să se, să se găsească, să se stabilească care este această linie roșie. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Dartmouth. Mulțumesc, domnule președinte. E păcat că doi colegi au menționat Sri Lanka, care a făcut obiectul unei decizii nefericite a Comisiei parțial din cauza poziției guvernului german uh, și noroc că uh, cancelarul Merkel încă nu a format un guvern. Deci o decizie uh, foarte proastă care nu trebuie să fie considerată un precedent. De ce trebuie să sufere oamenii pentru a mulțumi opiniile politice ale politicienilor europeni. Ar fi mare păcat și nu trebuie să fie un precedent. Am o întrebare foarte simplă. Sistemul GSP, GSP Plus și totul în afară de arme sunt diferite forme de acorduri comerciale și dacă le punem și rezultatul lor tot sau totalul lor reprezintă peste 80%. Am o întrebare poate Comisia să ne confirme că niciunul dintre aceste programe, GSP, GSP+, totul în afară de arme, uh, nu au clauză de liberă circulație a persoanelor? Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Fisas. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare în legătură cu Bolivia. Atunci când s-a semnat acordul cu țările andine, deci Columbia, Peru. Uh, Columbia și Peru, Bolivia, Columbia, uh, Bolivia și uh, uh, Ecuadorul nu au, nu au semnat acordul. Uh, Până la urmă, Ecuadorul a semnat, Ecuadorul a semnat acest acord de liber schimb și aș dori să știu dacă Bolivia e pregătită sau nu să se alăture acestui acord cu țările andine sau va continua în, sub regimul GSP+. Ce părere aveți? Helmut Scholz. Mulțumesc, domnule președinte doresc să mulțumesc Comisiei pentru această trecere în revistă a stării de fapt. Dar asta ne îndeamnă și să ne gândim la coerența politică a diverselor instrumente în contextul CSP și CSP Plus și al altor instrumente comerciale. De ce spun asta? Pentru că eu cred că este corect uh, un punct de vedere, și a spus și raportorul, să analizăm situația în domeniul legislației al guvernanței și dacă și transpunerea în practică a fost efectuată corect, conform unor reguli. Deci, uh, viața cotidiană a cetățenilor care se confruntă cu politica comercială a Uniunii Europene este importantă. Ne gândim la uh, situația din uh, EBA în uh, relația cu Afganistanul. Pe de altă parte, avem și uh, o politică care ține de uh, securitatea politică în sprijinirea Afganistanului. Uh, noi eh, nici nu putem să retrimitem migranți din Afganistan înapoi acasă pentru că situația eh, de securitate a cetățeanului în Afganistan nu permite acest lucru. Deci eh, și în acest context trebuie să vedem problematica GSP, GSP Plus și EBA trebuie să fie legate de ideea uh, unui comerț bazat pe fair play. Când vorbim despre Fair Trade, trebuie să ne gândim cum se produce, cum se comercializează în aceste țări. Când este vorba de importuri, ne interesează aceste aspecte, pentru că trebuie să fie și uh, implementarea uh, dispozițiilor în atenția noastră. Acum doi ani ne-am gândit și am discutat situația din Filipine, de pildă. Era vorba de combaterea traficului de droguri, erau conflicte armate și din acest punct de vedere, în acest context, mie mi se pare că raportul nu este suficient de profund. Mulțumesc. Ultima intervenție, domnul Carims. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să mulțumesc raportorului nostru, Christopher Fierner, pentru că întotdeauna oferă o imagine cuprinzătoare a situației generale și mai ales când este vorba de probleme comerciale uh, trebuie să ne concentrăm pe anumite domenii specifice, ceea ce uh, creează riscul ca imaginea de ansamblu să fie pierdută din vedere. Dar acest lucru nu s-a întâmplat și eu cred că punctele noastre de vedere uh, vor fi transmise doamnei comisar Cecilia Malmström. Ne este foarte dragă, noi apreciem relația cu domnia sa, înțelegem că astăzi nu a putut să fie prezentă, dar e important să cunoască ceea ce s-a spus aici. Câteva elemente în legătură cu care noi am reușit să-i determinăm pe colegii noștri să uh, transpună în practică schemele uh, CSP, uh, pentru că ele ne oferă o platformă să ne concentrăm pe creșterea standardelor comerciale în statele partenere. Și noi trebuie să Uh, dispunem de o asemenea platformă foarte puternică pentru a putea uh, avea argumente convingătoare în ce privește punctul nostru de vedere. Iar în ce privește uh, relația cu cetățenii, noi trebuie să ne concentrăm pe aplicarea unor standarde. Iar în ce privește Bangladeshul, una din principalele preocupări care este invocată, adesea în discuțiile cu partenerii. Există întotdeauna o presiune asupra prețurilor. Asta ne spun mereu cei care uh, sunt producătorii de uh, articole. Deci, uh, printre uh, cerințe trebuie să avem în vedere și această presiune. Eu uh, Uh, sigur că uh, cunosc argumentele care se invocă atunci când se calculează prețurile, dar există o marjă foarte mică pentru uh, manufacturieri de a respecta și standardele. De, asta până la urmă, sigur, exercită o presiune și asupra standardelor pe care noi le-am dorit respectate. Există oare posibilitatea de a revizui procesele de producție astfel încât uh, ei să poată să producă conform normelor uh, care sunt importante pentru noi? Iar în ce privește Myanmarul, eu am uh, foarte multe e mail din partea cetățenilor care încearcă să ne contacteze și care spun că noi pe de o parte, sigur, dorim să promovăm relațiile noastre comerciale, dar față de anumite situații trebuie să reacționăm. Dacă nu o facem astăzi, când am mai putea reacționa? Mulțumesc. Acum invităm pe cei patru oaspeți ai noștri să ne împărtășească punctele de vedere ale domnilor lor. Fiecare va dispune de câte 5 minute pentru intervenții și după aceea îl voi invita pe David Martin, care este raportor pentru zona ASEAN, să ne împărtășească punctul său de vedere. Acum intervenții din partea Filipinelor, Cambodgiei, Myanmarului, care beneficiază de schema GSP. Toți au și câteva observații critice pe ordinea de zi. În Filipine, combaterea traficului de droguri. În Cambodgia, evoluțiile democratice și în Myanmar, criza refugiaților Rohingya. Deci, Domnul Alan Diega din Filipine va fi primul care va avea ocazia să ne prezinte punctul domniei sale de vedere. Mulțumesc foarte mult, domnule Werner Lange, președintele Comisiei INT al Parlamentului European. Stimați uh, membrii a Parlamentului European, doamnelor și domnilor, bună dimineața! Eh, Uniunea Europeană este un partener important al Filipinelor. 16 miliarde de dolari a reprezentat eh, schimbul anul trecut și eh, a fost o creștere cu 9,3 miliarde de dolari într-un an ca urmare a beneficiilor GSP Plus de care Filipinele se bucură în ultimii trei ani. Avem aproape 2 miliarde de euro eh, schimburi economice în 2017 eh, și mulți eh, sunt convinși că Filipinele vor putea să aibă o economie robustă în creștere. GSP Plus înseamnă un conglomerat de care au profitat IMM-urile care reprezintă uh, până la urmă 98% din toate uh, întreprinderile registrate în uh, Filipine. Și sunt zeci de mii de filipinezi care activează în aceste IMM-uri. O comunitate în Lenau del Norte, în insula Mindanao, realizează un produs care se folosește în industria farmaceutică. Este căutat uh, în Uniunea Europeană și a putut fi exportat într-o manieră durabilă. În felul acesta, comunitatea a putut să stăvilească extremismul uh, religios din Mindanao. GSP Plus nu este doar un aranjament comercial între Uniunea Europeană și Filipinele, demonstrează și o cooperare de-a lungul multor decenii în cadrul unui uh, parteneriat foarte strâns. Iar ceea ce a spus domnul Leffler uh, prin, înainte, o piatră de hotar uh, în această relație a fost uh, registrată luna trecută în acordul de parteneriat și cooperare între Filipine și Uniunea Europeană, pentru că a fost ratificat de către președintele nostru acest acord Vom coopera în diverse domenii, inclusiv comerț, investiții, dezvoltare durabilă, combaterea terorismului, drepturile omului și negocierile uh, EFTA parteneriatul nostru se intersectează și uh, la nivelul ASEAN, pentru că uh, Filipinele au deținut conducerea grupului ASEAN anul trecut și în noiembrie no, la Manila a avut loc uh, conferința condusă de către Filipine, a fost uh, prezent și Donald Tusk cu această ocazie și uh, în felul acesta um, Uh, au fost putut fi analizate și de către Serviciul de Acțiune Externă al Uniunii Europene provocările din această regiune. Noi uh, menținem un dialog constant. Președintele, uh, fostul președinte al Senatului filipinez, a avut contacte mai anul trecut cu Uniunea Europeană și noi am efectuat o vizită și în septembrie anul trecut. Ambasadorul uh, uh, Eduardo José de Vega, care în clipa de față este ambasador în Mexic, uh, își va prelua mandatul la Uniunea Europeană în curând. Raportul GSP Plus demonstrează multe uh, avantaje pentru Filipine înregistrate în ultimii ani, iar în ce privește provocările existente, noi suntem dispuși să vă furnizăm uh, clarificări, uh, așteptăm următorul exercițiu de monitorizare pentru prima jumătate a acestui an. Înainte de a încheia, vă rog să vă amintesc că Filipinele Uh, dispune de una din cele mai vibrante democrații din lume. Uh, există o independență a puterilor în stat, uh, există verificări reciproce și este un stat de drept care respectă demnitatea umană. Suntem uh, ceea ce uh, filozoful Popper ar fi spus o societate deschisă, uh, există un cadru legislativ care se bazează pe o tradiție democratică îndelungată. Noi suntem angajați în respectul față de lege. Vă mulțumesc. Mulțumesc la rândul meu. Dau cuvântul acum domnului ambasador al Cambodgiei. Good morning. Thank you, Mr. Chair. Thank Bună dimineața, mulțumesc domnule președinte, excelențe doamnelor și domnilor. Înainte de toate, aș dori să exprim uh, gratitudinea mea față de Uniunea Europeană uh, care sprijină uh, Cambodgia. Există un program multianual Există o susținere pentru uh, Parlamentul uh, cambogian pentru procesul nostru de reformă. Uh, și asta în cadrul schemei generale de uh, preferințe comerciale, cu excepția, evident, a resortului schimbului de armament nu a existat vreun impact negativ al uh, formulei uh, GSP în 2016 exportul spre Uniunea Europeană a reprezentat peste 6 miliarde de dolari și importul din Uniunea Europeană s-a cifrat la aproximativ 5 milioane creșterea medie a exporturilor spre Uniunea Europeană a fost de 11, aproape 12%, iar importul din Uniunea Europeană, creșterea medie, a fost de 23%. Deci, beneficiul este nu în primul rând al guvernului, ci al cetățeanului obișnuit, al lucrătorilor. Iar când exportăm produse spre Uniunea Europeană, sunt implicate peste o mie de întreprinderi de confecții. 90% dintre lucrători sunt femei. Deci, nu uh, doar ele beneficiază, dar beneficiază evident și economia cambogiană în general. Uh, creșterea PIB-ului a fost în medie de 7% pe an, uh, ceea ce a dus la o reducere a sărăciei și inflației. Noi dacă s-ar retrage preferințele tarifare pentru Cambodgia, ar avea de suferit lucrătorii, în primul rând, și femeile, pentru că ele își întrețin familiile. În ce privește problemele legate cu terenurile la ă, trei ani o dată vor avea loc întâlniri, de data aceasta ă, ă, întâlnirea cu reprezentanții Cambodgiei va avea loc la Bruxelles în perioada 12-14 martie. Deci aceste conflicte legate de teritorii a avut loc uh, o întâlnire a delegației Uniunii Europene cu ministrul pentru administrație teritorială. Iar ministrul de resort a a solicitat delegației Uniunii Europene să comunice problemele uh, pe care le-a descoperit pentru ca ele să poată fi înlăturate. Pentru că uh, este important uh, din, și din acest punct de vedere contactul cu reprezentanții societății sociale și ministrul va furniza și în traduceri în limbi uh, de largă circulație internațională modul în care problemele au fost rezolvate. În ce privește uh, deci problemele uh, specifice ale Cambodgiei. Avem un fel de carte albă pe care colegul meu o va distribui, va furniza domnului uh, președinte. În Cambodgia vor avea loc alegeri generale care sunt programate pentru 29 iulie anul curent. Cambodgia dorește să rămână o democrație bazată pe multipartidism, să respecte Constituția, să organizeze alegeri libere, um, la care alegătorii să aibă toți uh, acces Uh, neîngrădit. Mulțumesc, iar acum uh, reprezentanții Myanmarului, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor deputați, doamnelor și domnilor. Bună dimineața! Îmi face o mare onoare să reprezint ambasada Myanmar astăzi în fața dumneavoastră, în numele domnului ambasador. Discuția de astăzi este foarte importantă Domnul uh, ambasador, din păcate, nu poate fi prezent astăzi din cauza unor probleme de sănătate tocmai ce s-a operat. Operația a avut succes, însă uh, este în perioadă de recuperare, așadar îl reprezint eu astăzi. Întâi și întâi uh, țin să vă mulțumesc sincer Uniunii Europene pentru regimul EBA aplicat țării mele. Este foarte important pentru dezvoltarea socioeconomică a țării mele, mai ales într-o perioadă de tranziție ca aceasta. În ultimii zeci, uh, câțiva zeci de ani, um, ajutorul oferit Myanmar a fost mult mai mic din partea UE decât uh, pentru celelalte țări din um, uh, Asia de Sud-Est. Însă, președintele fostului guvern uh, s-a angajat uh, pe calea reformei în 2011 și s-au făcut pași mari pentru uh, atragerea de investiții străine. Memorandumul UE a fost relansat, mai ales în ceea ce privește chestiunile comerciale. Deci UE este unul dintre cei mai mari actori au fost uh, retras în 2012 și apoi reintrodus în 2013 ajutorul UE. Uh, acum, odată ce acest embargo a fost ridicat, uh, exporturile din Myanmar către UE au uh, reluat și crescut în mod constant. UE este cel de-al șaptelea partener comercial ca mărime al țării mele Uh, guvernul uh, Myanmarului s-a lansat pe calea reformelor sociale, inclusiv revizuirea și sporirea și îmbunătățirea infrastructurilor, a agriculturii și a implicării IMM-urilor. Există o serie de politici menite să încurajeze investi- investițiile în industrie, agricultură, infrastructură și uh, turism. Deci s-au făcut uh, pași mari pentru crearea unui mediu de afaceri prietenos în Myanmar. S-a îmbunătățit și uh, dreptul comercial Poate știți că Myanmar a reținut atenția comunității internaționale, mai ales uh, de la alegerile din 2015 încoace și uh, tranziția politică. Odată ce în martie 2016 s-a instalat noul guvern, s-au lansat și noile priorități, mai ales în ceea ce privește uh, pacea în țara noastră. Fără pace și stabilitate și uh, stat de drept, evident, nu se poate ajunge la uh, o viață bună. Deci în 30 uh, februarie, două noi grupuri etnice au semnat acordul de încetare a focului Uh, aceste acorduri de încetare a foc, focului sunt um, un pas foarte mare înainte către pace și stabilitate în Myanmar. Uh, guvernul Myanmar mulțumește tuturor prietenilor săi la nivel internațional care au, uh, ne-au ajutat să consolidăm pacea în țara mea. de când s-a instalat la putere noul guvern în Myanmar, drepturile omului au devenit o foarte mare prioritate pentru noi. Apoi, uh, Myanmar a uh, semnat o serie de, a ratificat o serie de convenții internaționale pentru a asigura egalitatea între bărbați și femei și respectarea drepturilor omului. În 2000, din 2013, Myanmar a lansat un dialog politic pe marginea drepturilor omului pentru o tranziție democratică. Um, noi etape din acest dialog vor avea loc uh, săptămâna, uh, luna viitoare. În ceea ce privește situația actuală, înțelegem că um, atenția comunității internaționale este ridicată La ora actuală, Myanmar a făcut pregătirile necesare în ceea ce privește persoanele deplasate. S-a, de, semnat un memorandum de înțelegere cu Bangladeshul în această privință. Ministrul, min, ministrul afacerilor interne a făcut uh, o vizită în Bangladesh tocmai pentru a vorbi chestiunile legate de repatriere și situația persoanelor uh, care uh, locuiesc exact pe linia de frontieră. Aceste eforturi pentru repatriere continuă. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Laura Battistini, expert în monitorizarea SGP Plus din partea Democracy Reporting International. Aveți 5 minute la dispoziție. Vă mulțumesc. Organizația mea uh, este implicată în uh, aceste proiecte lansate de DEFCO uh, în baza instrumentului pentru drepturile omului și democrație pentru uh, consolidarea rolului societății civile în țările beneficiare de SGP+. Am avut uh, posibilitatea de a vizita toate țările SGP+, câteodată unele dintre acestea le-am vizitat de mai multe ori, de altfel țin să mulțumesc Comisiei DigiTrade și DevCo, care m-au invitat să particip la toate aceste misiuni este clar că societatea civilă din toate aceste țări a avut de câștigat. Există totuși o serie de, și de preocupări, dar și de speranțe comune care reies în urma acestor vizite pe care le-am făcut în țările SGP+. Aș face trei mari observații. În primul rând, rolul societății civile în procesul de monitorizare. În doar câteva dintre țările vizitate s-au înregistrat uh, procese de consultare regulate cu societatea civilă. S-a spus că trebuie ca aceste mm, regimuri să fie efectiv preluate de către țările în cauză. Este foarte important. Din păcate nu se întâmplă întotdeauna acest lucru. Uh, societatea civilă poate veni cu informații și cu date pentru a acoperi aceste lacune din rapoarte. Pot strânge informații din provincii, deci informații mai departe de capitală. Apoi, societatea civilă poate uh, trece mai departe de această abordare foarte legalistă care poate fi criticată de altfel și care marchează marea majoritate a raporturilor, rapoartelor în marea majoritate a țărilor SGP+, Plus, spațiul de operare, să spun, al societății civile s-a tot restrâns. Este vorba despre o tendință globală. Mai mult de 100 de țări au introdus o serie de reglementări pentru restrângerea eh, marjei de manevră a organizațiilor societății civile. Iar Uniunea Europeană, unul dintre actorii internaționali eh, Um, cei mai angajați în protejarea drepturilor omului și a apărătorii, apărătorilor drepturilor omului um, acordă o um, importanță foarte mare libertății de exprimare, de asociere și de întrunire esențiale pentru funcționarea organizațiilor societății civile. În al doilea rând, foarte importantă este credibilitatea acestor uh, regimuri, acestor scheme. Evident, nu ne putem aștepta la minuni, știm că este vorba despre un proces treptat, acesta de dobândire a credibilității. Însă acest instrument trebuie să se îmbunătățească din acest punct de vedere, cel puțin în două aspecte. Nu e vorba despre, doar despre o recomandare a societății civile din țările respective, ci și din partea organizațiilor neguvernamentale europene implicate. Uh, este clar nevoie de foi de parcurs specifice pentru fiecare țară în parte și uh, jaloane foarte clare în ceea ce privește drepturile omului și dreptul muncii Ideea este de a avea obiective uh, similare. Apoi, un uh, mecanism uh, mai transparent de declanșare a anchetelor oficiale în caz de neconformitate. Este vorba despre un uh, element extrem de important care a fost deja abordat astăzi, nu voi mai intra în amănunte. Cea de-a treia recomandare provine din faptul că SGP Plus creează o ocazie unică de promovare a drepturilor omului și drepturilor muncii între actori care de obicei nu prea intră în dialog. Guvern pe de o parte și pe de altă parte comunitatea de afaceri, instituțiile de drepturile omului, organizațiile societății civile. Ei bine, prin SGP Plus se deschide acest dialog, așadar încurajăm Uniunea Europeană să aibă un uh, angajament mai amplu cu toți partenerii, mai ales în țările în care relațiile cu guvernul sunt uh, dificile. Sunt mulți actori care se pot uh, implica și își pot aduce contribuția la mm, progres și dezvoltare. Noi considerăm că uh, SGP Plus ar putea fi un instrument extrem de eficient în îmbunătățirea punerii în aplicare a standardelor internaționale în țările vulnerabile cu trei condiții. O implicare mai uh, strategică și mai eficientă a organizațiilor societății civile, o folosire atât a mm, suplimentelor negative cât și pozitive, cât și un uh, angajament mai activ al tuturor partenerilor. Mulțumesc foarte mult. David, în calitate de raportor, ce părere ai? Încep prin a spune că este destul de clar că cele trei uh, țări au beneficiat uh, toate din punct de vedere economic și din punctul nostru de vedere, probabil țările cele mai sărace au beneficiat din punct de vedere economic de pe urma programului GSP. Deci, dacă din cauza unor încălcări ale drepturilor din cele trei țări hotărâm să acționăm, trebuie să ne asigurăm că aceste acțiuni nu vor face rău celor mai săraci din aceste țări. Poate situația Filipinelor este mai complicată, așa cum a spus jos. S-au îmbunătățit drepturile lucrătorilor, s-au luat măsuri împotriva traficului de ființe umane în domeniul sănătății medicale sau egalității de gen. Deci lucrurile s-au îmbunătățit în aceste domenii în ultimii ani. Însă, nu s-au făcut progrese în războiul împotriva drogurilor și în urma declarațiilor președintelui din ultimele luni și din ultimii ani este clar că au, au continuat uci, uh, crimele extrajudiciare în Filipine și nu putem să nu vedem asta. Am acționat pentru că am suspendat discutarea acordului de liber schimb sau cel puțin uh, nu progresează acordul de liber schimb din cauza situației politice. Întrebarea este dacă am retrage uh, avantajele GSP Plus, cine ar uh, pierde? Probabil în Filipine persoanele cele mai sărace din societate. Uh, beneficiarii sunt uh, o treime pescari și uh, două treimi agricultori. Sunt cei mai săraci în Filipine. Deci, nu putem să nu spunem nimic în legătură cu ce se întâmplă, în legătură cu crimele extrajudiciare, dar întrebarea este cum să rezolvăm problema. Poate faptul că Tribunalul Penal Internațional a hotărât să acționeze ne va ajuta. În Cambodgia mă tem că nu pot fi de acord cu ambasadorul. Fac parte dintr-un grup din Parlament uh, care discută despre democrație și alegeri. Am hotărât să nu mergem ca observatori la alegerile din Cambodgia pentru că practic nu este nicio șansă ca alegerile din Cambodgia să fie libere. Deocamdată democrația nu există în Cambodgia și revenim la aceeași dilemă. Sistemul, totul în afară de arme, îi ajută pe cei mai săraci, mai ales femeile, găsesc locuri de muncă grație acestui program este greu însă să-mi închipui că putem să nu denunțăm ce se întâmplă în Cambodgia. Atât Comisia cât și ambasadorul a discutat despre acapararea terenurilor. Mă bucur că vom mai discuta despre asta, dar din informațiile pe care le primesc eu, Există încă stimulante, stimulente pentru companiile internaționale să uh, ia terenul celor mai săraci din Cambodgia din cauza programului Totul în fără de arme. Deci trebuie să vedem dacă suntem gata să continuăm cu acesta sau nu. Situația din Myanmar este și mai dificilă. Am fost acolo săptămâna trecută cu subcomisia pentru drepturile omului și uh, m-am adăugat la, la această vizită din cauza intereselor mele comerciale. S-a pornit de foarte departe pentru că țara a fost exclusă din comunitatea internațională timp de 50 de ani. Însă, grație sistemului GSP, creșterea este exponențială. Industria textilelor a crescut enorm, 45% din piață este în Europa și din cauza angajamentului Comisiei sau grația angajamentului Comisiei și a programelor noastre de dezvoltare, condițiile de muncă în fabrici se îmbunătățesc semnificativ. Cei din Myanmar, celor din Myanmar nu le place când spunem asta, dar practic este două guverne în Myanmar, cel militar și cel civil. Și de guvernul civil cred că încearcă să îmbunătățească situația drepturilor omului, dorește să îmbunătățeze standardele muncii, dar aflăm de la societatea civilă, dar și de la alții, că militarii funcționează fără complet în impunitate și acest lucru este valabil când vine vorba de situația populației Rohingya, cei cu care eh, sunt numiți bengalezi sau musulmani, dar nu sunt accepta, nu acceptă că există un grup care se numește Rohingya în Myanmar. Nu-și cere deloc, nu-și cere deloc scuze pentru ce se întâmplă. Și dacă nu e vorba de genocid, e vorba cu siguranță de epurare etnică, dar nu am primit niciun răspuns, nicio reacție. Când m-am întors, mi-am dat seama, am ajuns la concluzia că nu amenințarea cu retragerea programului GSP sau totul în afară de arme uh, este sancțiunea potrivită, ci acțiuni împotriva forțelor armate, uh, înghețarea activelor, contacte cu țări cum ar fi Singapore, pentru că generalii au mulți bani în Singapore. Deci astfel putem acționa, nu retrăgând uh, avantajele GSP, pentru că acesta ar duce, ar închide practic această țară din nou și astfel nu mai putea avea nicio influență pentru a îmbunătăți situația. Deci nici în una dintre aceste țări nu este o situație bună în momentul de față, dar încă nu sunt convins că retragerea avantajelor GSP acordate acestora este o soluție potrivită. Mulțumesc. Cred că avem acum o imagine completă. În urma prezentărilor colegilor, al reprezentanților țărilor beneficiare și altor organizații. Poate pot să vă dau cuvântul pentru a răspunde, pentru a comenta cele auzite. Mulțumesc! Mulțumesc mult pentru observațiile făcute la această discuție. Voi aborda câteva lucruri, nu sunt sigur că voi putea să le abordez pe toate. Mai întâi, haideți să nu uităm că sistemele GSP Plus și totul în afară de arme EBA fac parte dintr-o gamă de instrumente pe care le folosește UE în relația cu țările partenere. Au obiectivul de a fi complementare cu alte forme de cooperare, pentru că noi considerăm că comerțul, accesul uh, la comerț este cea mai bună cale de a promova o dezvoltare sustenabilă și inclusivă, de a genera oportunități de creare de locuri de muncă și de a implica actorii economici din această țări în relații cu firme și uh, actori economici din Uniunea Europeană. Deci ne oferă o bază, dar sunt doar complementare altor forme de cooperare, cum ar fi cooperarea pentru dezvoltare tradițională, dialogul politic și cooperarea legată de aceasta pe chestiuni specifice și uneori sensibile. Deci trebuie să fie văzută ca o parte a unui întreg mai mare. Când vine vorba de, foi de foile de drum individuale și adaptate la fiecare țară. Ei bine, acesta depinde de modul în care merge dialogul privind sistemul GSP Plus sau EBA. Tabelele de scor ne permit să vedem ce s-a realizat și ceea ce încă nu s-a realizat. Deci, primim informații de la misiuni și în urma acestora actualizăm tabela, deci spunem iată ce am realizat și putem merge mai departe. Dorim să facem asta cât mai mult cu implicarea tuturor actorilor importanți, guvernamentali, de la autoritățile publice, din mediul de afaceri și din societatea civilă în ansamblul său. Bazându-ne pe experiențele din Europa, bazându-ne pe informații, cunoștințe și aspirații sau așteptări din țările respective, de asemenea. Unele țări nu au aceeași atitudine față de societatea civilă pe care o avem noi și asta face lucrurile mai dificile și regretăm asta. Dar atunci când este posibil, dorim să avem un dialog inclusiv care să reunească, să ne reunească nu doar pe noi, pe cei de la Comisie și la Serviciul de Acțiune Externe care merge în aceste misiuni, dar reunesc și societatea civilă locală și autoritățile locale. Este mai bine însă să vorbească între ele eh, și să se implice într-un dialog trilateral. Dacă nu putem atinge întregul obiectiv, vom găsi noi modalități de a ne asigura că ne putem folosi uh, experiența societății civile și putem asculta uh, speranțele și așteptările lor. Un alt element important ce a fost uh, menționat, mai ales de doamna Hautala, este importanța de a coopera cu întreprinderile europene și uh, cum putem să ne implicăm mai mult mulți actori europeni, uh, nu în ultimul rând în industria textilă, din atât de importantă în unele dintre țările despre care am discutat, este foarte conștiență și dorește să-și, doresc să-și protejeze reputația. Practic nu doresc să-și asume riscuri la nivel de reputație. Doresc, sunt gata să pună condiții, să stabilească condiții chiar mai stricte decât cele pe care le putem impune noi pe baza convențiilor internaționale. Încurajăm implicarea ă, sectorului privat și cooperăm cu întreprinderile pentru a vedea cum se pot, putem să mergem mai departe. Nu e o coincidență că Uniunea Europeană este aproape singura comunitate de țări dezvoltate care uh, s-a implicat activ și constructiv în discuțiile dificile de la Geneva privind mediul de afaceri și drepturile omului. Inițiatorii, Ecuatorul și Africa de Sud au reușit să mm, a dea la o parte Rusia, China, Statele Unite și mai departe din proces. Considerăm că și aceste eforturi se adaugă celorlalte. Încercăm în același timp să obținem mai multă coerență între diversele elemente pe care putem construi și să vedem cum putem folosi instrumentele de cooperare pentru a ajuta țările care doresc să facă eforturi pentru a-și uh, Um, satisface angajamentele în cad, din cadrul GSP Plus sau EBA. Uh, trebuie să vedem cum aceste angajamente se pot uh, uh, complementa în domeniul statului de drept și al drepturilor fundamentale la nivel uh, civil, politic, social sau economic. Când vine vorba de unele dintre situațiile specifice ale unor țări menționate sunt de acord cu domnul Martin. Nu ne recunoaștem în decizia sau în descrierea făcută privind uh, pregătirea alegerilor în Cambodgia. Uh, partidele din opoziție au fost scoase în afara legii. Asta nu e de bun augur pentru alegeri libere și uh, dacă libertatea de exprimare este atât de mult îngrădită, acest lucru nu este o uh, garanție de dezbatere publică animată și acest lucru are un impact asupra uh, dorinței noastre de a observa, dacă, de, a, de, a, de a fi sau nu observator la aceste alegeri pentru că considerăm că nu va reprezenta o imagine uh, echitabilă a opiniei oamenilor și bineînțeles, vor fi consecințe asupra angajamentului nostru economic în cooperare cu această țară și de alte tipuri. Situația din Filipine este mai complexă. Am recunoscut că s-au făcut progrese importante, atât în cadrul bilateral pe care l-am creat, și uh, sperăm ca el să fie complet funcțional uh, uh, și că vor urma discuții cu siguranță critice, dar constructive. Există motive de um, preocupare uh, sunt legate de anumite aspecte importante, dar nu trebuie să uităm faptul că s-au făcut progrese și în alte domenii. Deci, cred că avem o uh, bază pentru cooperarea noastră ulterioară. În cazul Myanmarului, cu preocuparea extremă exprimată de acest Parlament, de Consiliu și de Consiliu în legătură cu situația și suferința minorității Rohingya, care uh, a fost alungată Uh, din uh, ținuturile în care trăia. Măsurile noastre uh, trebuie să fie țintite împotriva persoanelor responsabile, dar având în vedere situația complexă din această țară, am considerat că deocamdată trebuie să continuăm să colaborăm cu uh, Myanmar la nivel economic pentru a ne asigura că avantajele dezvoltării uh, pot să ajungă la cât mai mulți cetățeni ai acestor țări. Cred că trebuie să uh, se ajungă la mai multă stabilitate și mai multă încredere între autorități și să fie și o bază durabilă de recon- pentru reconcilierea între minoritățile etnice și majoritate. În general, cred că această dezbatere poate să reprezinte un semn pozitiv. Cred că observațiile critice ne vor ajuta să rafinăm uh, Uh, abordarea noastră, dar considerăm că atât GSP Plus cât și totul în afară de arme sunt instrumente foarte utile care completează cooperarea generală cu mm, țările partenere pentru a le încuraja, le sprijini și le însoți în eforturile lor de dezvoltare. Mulțumesc! Uh, Încep uh, cu ceea ce a spus Cristian la sfârșit. A fost o dezbatere foarte bună. Cred că această dezbatere din această dezbatere plecăm, de la această dezbatere plecăm cu idei uh, interesante și pe care le vom folosi în activitatea noastră ulterioară. Pentru a răspunde la câteva întrebări puse comisiei, pe scurt. Domnule Fielner, probabil că acest, uh, acestea sunt uh, uh bijuteriile curoanei când vine vorba de politică comercială și asistența pentru comerț, însă nu credem că regulile de origine sunt problema cea mare. Ele sunt destul de simple în comparație cu cele din acordul de liber schimb, au fost reformate recent și problema cu rata scăzută de folosire, de utilizare, ă, are legătură cu lipsa de, de nu sunt cunoscute în, în țările respective sau în Europa. Sunt probleme legate de limbă sau de lipsă de capacitate administrativă în general. Deci cred că statele membre pot să joace un rol important, agențiile de promovare în statelor membre pot să joace un rol pentru a face mai cunoscute aceste programe. Într-adevăr, uh, rata de utilizare este mică, mai mică decât în alte cazuri, dar dacă vedem care sunt beneficiarii standardelor GSP, Sunt 23 de uh, țări care beneficiază de sistemul GSP, dar dacă vedem cine sunt aceste țări, avem trei țări mari, India, Indonezia și Vietnamul, și toate celelalte țări reprezintă doar 10%. Deci, relația cu Vietnamul și Indonezia, negocierile acordului de liber schimb avansează, chiar dacă s-au înregistrat întârzieri mari cu Indonezia. Cred că e foarte greu să comparăm diferitele grupuri care profită de aceste programe. Trecerea de la aceste programe la acordurile de liber schimb, bineînțeles, acesta depinde de maturitatea acestor țări și de capacitatea lor de a depăși sistemul GSP, pentru că um, un acord de liber schimb cu Uniunea Europeană înseamnă o realitate foarte diferită. Nu e vorba doar de bunuri. Programele GSP sunt doar pentru comerțul cu bunuri. Sunt doar bunuri, nu se spune nimic despre libera circulație a persoanelor în cadrul acestora pentru a răspunde domnului Darmut. Dacă vorbim uh, despre un acord de liber schimb, ne referim și la investiții, la achiziții publice, la servicii și așa mai departe. Există o perioadă de tranziție prevăzută pentru țările care evoluează de la GSP la un acord de liber schimb, iar, în ceea ce, iar cazul Boliviei este unul important. Răspunsul nostru este că Întâi, Bolivia este cea care trebuie să hotărască dacă consideră că are mai mult de câștigat de pe urma unui acord de liber schimb și să intre în acordul de liber schimb pe care îl avem cu țările din regiune putem, desigur, să examinăm această posibilitate. Decizia este a Boliviei. Bineînțeles, sistemele GSP sunt autonome. În, un acord de liber schimb trebuie negociat. Deci, bineînțeles, este uh, o situație mult, uh, foarte diferită și e nevoie de mult mai multe capacități uh, ale partenerilor pentru a se implica. Și doamna Mosca a părecat între timp, dar dânsa a întrebat dacă sunt alte motive pentru Uh, periclitarea standardelor din Uniunea Europeană cu aceste produse. Nu. nu. Obiectivul nu este ca toată lumea să respecte standardele noastre. Obiectivul nostru este să se respecte standardele de bază din convenții. Practic, acesta este testul pe care trebuie să-l treacă. Nu, nu dorim să, ca standardele din UE să evolueze spre sau să, să, um, să se modifice și să scadă, practic. Până în 2023, într-adevăr, trebuie să propunem un program nou. Procesul începe deja, Comisia pregătește un studiu la care am făcut referire și în comunicare și probabil până în 2019 vom începe o reflexie serioasă legătură cu viitorul și această discuție va face parte din um, acest exercițiu. Foile de drum um, au fost abordate în mai multe întrebări. Dacă vă uitați uh, la uh, indicii folosiți pentru GSP+, acestea sunt practic o foie de drum și uh, merg destul de departe. Dacă citiți și rapoartele pe țări ale beneficiarilor, celor 10 beneficiari GSP, vedem că se merge departe. Există un program clar să se, să se știe ce e de făcut. Sunt anumite priorități, dar nu putem să obținem totul în același timp. Deci, însă aceste indic- acest indicatori nu pot fi publici, le aveți, dar rapoartele sunt publice și deja în rapoarte sunt multe uh, Uh, informații, însă uh, indicii sunt în afara domeniului public pentru că uh, pe ele se bazează relațiile de încredere cu țările respective și sunt mai eficiente așa. Penalizarea țintită a făcut obiectul unei întrebări, iar aceasta este posibilă conform legislației actuale. Încă nu am aplicat-o, dar merită reflexie, merită să vedem dacă în locul excluderii unei țări din program să nu se limiteze doar la o parte din concesii. Poate că este un semnal subtil care ar putea funcționa, nu știu. Mecanismul de declanșare a fost uh, menționat de mulți uh, deputați. Aș spune că e nevoie ca bază de rapoarte de la Organizația Internațională a Muncii și rapoarte ale ONU. Uniunea Europeană nu poate să facă aceste rapoarte singură. De, acolo, de aici încolo, uh, discuția a arătat cât de dificilă este evaluarea, dar important este să existe rapoarte independente din partea unor uh, organizații internaționale. Cred că am răspuns astfel la majoritatea întrebările. Încă o întrebare. De ce nu ne concentrăm pe condiționalitate la, în cazul ăsta, în, uh, programului GSP? Într-adevăr, e multă condiționalitate la GSP+, Plus, la EBA, dar ce facem cu GSP? N-am spus mult despre asta. Într-adevăr, nici documentul nu spune acest lucru explicit, chiar dacă și în cazul GSP trebuie să se respecte 12 convenții, cred. Adevărul este că, dacă vă uitați care sunt țările care profită de pe urma sistemului GSP, vedeți că e vorba de India, Indonezia și Vietnamul, cu care construim o relație diferită, deși marja noastră de manevră este limitată. Nu cred că avem multă marjă de manevră în legătură cu aceste țări și s-a făcut această alegere să ne concentrăm mai mult pe celelalte două categorii. Thanks a lot. Mulțumesc mult, Just. Christoph, Dorești să faci câteva observații în încheiere? I'd like to... Aș dori. Aș fi vrut să fi pot pune ceea ce a spus Martin. A făcut foarte bine că a menționat aceste aspecte. Da, trebuie să vedem schema GSP în contextul tuturor uh, celorlalte instrumente de care dispunem, pentru că există multe alte uh, rațiuni de a proceda ca atare în relație cu aceste țări pe care le discutăm astăzi. Dar nu trebuie să considerăm că formula GSP este un fel de trupă elvețiană care rezolvă toate conflictele. Trebuie să avem în vedere și eventualitatea de a recurge la sancțiuni parțiale, dar să fim precauți înainte de a proceda astfel oricum, însă, trebuie să analizăm toate instrumentele și să fim uh, precauți, pentru că dacă dorim să recurgem la sancțiuni, să fim atenți ca efectele să nu rănească mai multe persoane decât ar trebui să fie afectate. Mulțumesc. că Putem încheia aici discuția pe marginea punctului 18. Mulțumim și lui Cristian Ius și oaspeților noștri de asemenea. A fost o discuție cu adevărat animată și va, vom rămâne în contact uh, pe marginea acestor subiecte. Mulțumesc! 10 minutes for Colombia Peru. 10 minute avem la dispoziție pentru Columbia și Peru. Întâi uh, câteva considerații legate de delegația noastră ad hoc. Eu am avut onoarea să conduc această delegație săptămâna trecută, am avut un program foarte intens, am întâlnit cu ambii uh, președinți, președintele Santos, uh, câștigător al uh, lui Nobel și de asemenea domnul Kuczynski, președintele al Perului. Ne-am întâlnit și cu ministrii din guvern, ministrul pentru problemele muncii, dar și eh, pentru comerț. Am avut întâlniri cu reprezentanții ai societății civile și eh, s-au venit cinci ani de la eh, încheierea acordului nostru comercial în 2012 și în iunie 2012 am stabilit și o foaie de parcurs pentru bunătățirea relațiilor noastre. Aș dori să menționez trei aspecte. Se pare că ambele țări beneficiază de relațiile comerciale cu noi. Peru um, are chiar un uh, plus în relațiile comerciale cu Uniunea Europeană, ceea ce este o situație unică. Iar în legătură cu discuțiile uh, legate de uh, principiile care stau la baza relațiilor noastre economice, am constatat că ele permit o consolidare. În al doilea rând, în ce privește foaia de parcurs, Bineînțeles că putem privi lucrurile fie uh, cu pahar pe jumătate plin, pe jumătate gol, dar uh, uh, au existat niște inspecții în uh, ce privește condițiile de muncă uh, și vom continua procesul de monitorizare și sigur că trebuie să ne gândim și uh, cum se implică sindicatele în uh, relațiile comerciale. În Peru, aici, se folosesc mai degrabă instrumentele tradiționale, nu există o implicare uh, foarte vizibilă. Uh, și uh, am sugerat că ar trebui să existe și un grup independent uh, național uh, de supervizare ca cel existent în relația cu Columbia. Avem și un, vom avea un raport uh, scris în legătură cu activitatea acestei delegații și vom reveni. Dar dacă membrii delegației sau uh, raportorul nostru, domnul Fizas, dorește să intervină, vă rog să o faceți. Domnul Fizas, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Înainte de toate, nu am putut uh, să Particip și eu la această deplasare datorită uh, stării sănătății mele. De aceea nu uh, pot să uh, partajez experiența pe care ați dobândit-o dumneavoastră în redactarea acestui raport. Regret acest lucru și mi-aș fi dorit să pot participa la deplasare. Da, și eu am uh, regretat că nu uh, ați putut participa pentru că avem o relație foarte bună și a fost o misiune foarte bună. Domnul Seinfeld. Mulțumesc. Uh, bineînțeles că vom mai avea ocazia să Uh, analizăm rezultatul acestei deplasări în momentul în care va exista și un raport în formă scrisă, pentru că uh, vizita aceasta a fost deosebit de, cu o agendă deosebit de încărcată. Am uh, obținut multe informații în urma discuțiilor cu grupurile cele mai diferite, nu doar uh, cu reprezentanții uh, sferei politice, dar și cu reprezentanții societății civile, cu membrii ai ONG-urilor. Au fost întâlniri foarte importante. Dar am avut și contacte cu uh, cercurile de afaceri. Și cred că uh, îmi amintesc uh, conversația din uh, ultima zi când ne-am întâlnit cu un om de afaceri care se întorcea acasă din Bogota și el mi-a spus același lucru pe care l-am constatat și noi, că uh, pro- principalele probleme în Columbia și Peru sunt uh, corupția și birocrația. El mi-a spus că uh, lucrează într-o companie care dorea să investească într-o fabrică din Columbia, dar care a renunțat și mi-a menționat și multe alte companii care până la urmă s-au resemnat, au renunțat care s-au retras din aceste țări. Trebuie să ținem seama de această realitate pentru că este o observație pe care am avut ocazia să o facem în repetate rânduri. Atât uh, în uh, discuțiile cu reprezentanții societății civile am putut uh, constata acest lucru și cu cercurile de afaceri, iar opiniile vis-a-vis -vis de pozițiile guvernanților erau destul de diferite. Deci este nevoie încă de uh, mult efort din acest punct de vedere. Mulțumesc. Mai dispunem de trei minute și avem și trei vorbitori. Fiecare, deci câte un minut. Uh, mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurs. A fost o vizită de uh, calitate înaltă. Ne-am întâlnit cu doi președinți. Mulțumim președintelui Santos pentru procesul de pace din Colombia. Ne-am întâlnit și cu reprezentanții ai Ministerului de Externe. Sigur că uh, am avut uh, probleme pentru că am constatat că relațiile comerciale uh, au uh, scăzut uh, datorită și uh, uh, faptului că produsele agricole au avut de suferit în urma unei situații meteo speciale. Dar în legătură cu dosarele care ne interesează, am putea să avem oare o abordare standard în toate dosarele? Uh, pentru că uh, ne întâlnim cu reprezentanți uh, politici, uh, trebuie să ne întrebăm în acest context ce se întâmplă cu statisticile legate de PIB, de alte uh, situații. Uh, pentru că ă, dacă am avea o abordare standardizată din acest punct de vedere, am putea să avem și ă, concluzii mult mai conturate în urma unor asemenea delegații. Mulțumesc foarte mult, Carolin. Mulțumesc, domnule președinte va exista o dezbatere mai amplă în legătură cu această vizită, pentru că o organizație din Austria mi-a transmis unele documente uh, spunând că au rezerve în legătură cu situația din Peru, Columbia, Ecuador. Există situații dificile în care se află sindicaliști din aceste state. Eu am comunicat acest lucru și uh, colegilor din Comisia INTA. Uh, oare discuțiile s-au referit și la aceste probleme? Sau uh, ar fi cazul să adresăm o întrebare scrisă Comisiei pentru a vedea cum reacționează Comisia vis-a-vis de aceste situații. Iar în ce privește implementarea acordului comercial, mi-aș dori de asemenea uh, informații mai concrete. Dar, într-adevăr, uh, am abordat aceste probleme, vom redacta un raport scris și după aceea vom medita cum continuăm dialogul. Va exista un raport de implementare, domnul Fizas este raportorul nostru și toate concluziile delegației noastre vor fi incluse în acel raport. Domnul Scholz, pentru un minut. Mulțumesc, doresc să mulțumesc celor doi membri ai secretariatului care au organizat această vizită, pentru că munca lor a fost o condiție pentru reușita uh, acestei deplasări. Uh, în al doilea rând, eh, aș putea întreba, adresa multe întrebări în legătură cu capitolul dezvoltării durabile din acest acord. Care este starea de fapt? Pentru că există o mare diferență între ceea ce s-a convenit și realitatea de la fața locului. Și aș menționa în această comisie în mod special eh, nevoia de a eh, Uh, ține seama de ultima uh, decizie privind uh, capitolele de dezvoltare durabilă în toate um, acordurile, pentru că ar trebui să încercăm prin raportul care urmează să fie redactat să determinăm adoptarea unei poate și a unei rezoluții ca să um, vedem la 5 ani de la încheierea acestor acorduri unde ne aflăm și cum putem progresa. Mulțumesc foarte mult, da, a fost o delegație, într-adevăr, care a avut contacte la nivel înalt, cu doi președinți, cu mai mulți miniștri și totul s-a derulat foarte bine. Deci sunt de-a dreptul mândru de secretariatul meu, în mod special, dar uh, mulțumirile noastre ambilor colegi care au organizat atât de bine această deplasare. Mulțumesc foarte mult, ne vedem la ora 2 uh, și 30 de minute.